Bună ziua tuturor! Hello. <laughs> No niin, hyvää iltapäivää kaikki. Toivotan teidät tervetulleeksi ihmisoikeus. Bună ziua încă o dată tuturor. Vă urez uh, bun venit uh, în cadrul reuniunii subcomisiei drepturile omului. Pentru început vom analiza procesul verbal al uh, ședinței trecute, din 22 octombrie. Vreau să știu dacă putem aproba acel proces verbal. Bun, atunci se aprobă. Trecem acum la punctul 3 al ordinii de zi. Am câteva comunicări, nu foarte multe, în legătură cu evenimentele care au avut loc de la ultima noastră reuniune. În primul rând, primul Zakharov Acesta va fi uh, acordat pe 16 decembrie la Strasburg. Și am primit o invitație pentru a merge la Moscova, la o conferință chiar înainte de acordarea acestui premiu, din partea Fundației Zakharov, care organizează o conferință în legătură cu uh, moștenirea domnului Andrei Zakharov, decembrie 14 14 decembrie 2009 reprezintă a 20-a aniversare a decesului domnului Zakharov și aceasta va reprezenta o ocazie foarte bună de a ne întâlni uh, prietenii la Strasburg chiar după conferința de la Moscova. Doresc să vă mai spun că luna trecută M-am întâlnit cu ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene și Juan Fernando López Arguilar, președintele Comisiei Libe, a fost de asemenea prezent. Știți că în uh, atribuțiile acelei comisii uh, intră și uh, drepturile omului la nivel intern, marginalizarea, și așa mai departe. În subcomisia noastră noi ne ocupăm mai mult cu aspectele externe ale drepturilor omului. Am avut așadar ocazia de a avea o discuție foarte fructuoasă cu ambasadorii care reprezentau Consiliul de Ministri și au dorit să audă punctul nostru de vedere în legătură cu uh, adoptarea, ratificarea de către Uniunea Europeană um, Convenției Drepturilor Omului. Vom avea mult de lucru la um, aceasta în această iarnă. Scopul este ca AFCO, Comisia pentru Afaceri Constituționale, să pregătească un aviz din proprie inițiativă în legătură cu uh, ratificarea de către Uniunea Europeană a Convenției uh, drepturile om, privind drepturile omului. Și noi vom fi implicați în acest proces, vom juca un rol și vom putea uh, cel puțin să avem o declarație în legătură cu această situație. Mâine intră în vigoare și tratatul de la Lisabona, astfel vom putea să ne alăturăm Convenției privind drepturile omului. Sunt uh, convinsă că nepoții noștri nu ne vor uh, întreba când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona și unde ne aflam noi, unde, când s-a întâmplat acest lucru. Dar eu pot să vă spun că voi fi în Olanda la un seminar când uh, va intra în vigoare acest tratat. Următoarea chestiune în legătură cu barona Ashton, care va fi noul vicepreședinte și înaltul altul reprezentant știu că este preocupată de problema drepturilor omului și vom avea ocazia să discutăm cu dânsa miercuri dimineață, când uh, va veni la o reuniune a Comisiei de Afaceri Externe pentru un schimb de opinii și va fi foarte interesant să auzim uh, opinia dânsei în legătură cu uh, drepturile omului și cum se leagă acestea de afacerile externe. În legătură cu problemele urgente. Săptămâna trecută, la Strasburg, am avut, uh, s-au adoptat trei rezoluții în legătură cu uh, Nicaragua, Laos, Vietnam și China. Probabil că ați observat că Parlamentul nu are o opinie omogenă în legătură cu China și Nicaragua. Desigur, suntem o, instituție suntem o instituție politică și va trebui să discutăm uh, mai mult pentru a ajunge la o opinie unanimă, uniformă. Tratatul de la Lisabona va afecta și soarta acestor rezoluții. Vom uh, asculta și declarații din partea anumitor persoane importante. Sperăm că ne vom bucura de prezența unor reprezentanți la nivel uh, înalt. Eu am uh, transmis deja o scrisoare președinților de grup la sfârșitul uh, verii și sper că acest lucru va reprezenta un început uh, pentru discuțiile noastre, o bază pentru discuții care discuții vor duce eventual la un uh, consens între Parlament, Consiliu și Comisie. Domnul Obi Ols ne va vorbi despre delegația la Madrid din octombrie. Știm că Spania va prelua președinția Consiliului European e important să știm uh, dacă drepturile omului se află printre prioritățile președinției spaniole. Sper că vom avea ocazia să ascultăm și uh, opinia domnului Howitt sau doamnei Andrichiene, care au luat parte la adunarea generală a ONU în urmă cu câteva săptămâni și uh, este posibil să avem o discuție despre uh, cele ce au avut uh, loc la această adunare generală la punctul privind președinția suedeză, dacă domnul Hauici și domnul Andrichene sunt de acord. Acestea au fost uh, comunicările președinției. Sper că putem trece acum la punctul 4 și anume un schimb de opinii cu președinția suedeză Am fost uh, foarte încântați uh, și personal mie uh, mi-a făcut o mare plăcere să lucrez cu președinția suedeză. Au o poziție foarte firm, fermă și o înțelegere foarte bună a problemelor de drepturi ale omului. Eu, președintele grupului de lucru al Consiliului prin drepturile omului a ținut legătura foarte strânsă cu subcomisia drepturile omului trebuie să vă spun că, din păcate, viitorul președinte al grupului de lucru al Consiliului privind drepturile omului nu ne-a putut uh, onora cu prezența astăzi. Domnul Fernando Herdera este de la reprezentanța permanentă a Spaniei și uh, dânsul se va ocupa de problemele drepturilor omului pe durata președinției spaniole. Dar iată că domnul Heredia va putea vorbi despre prioritățile președinției spaniole în legătură cu drepturile omului, pentru că se află aici. Vom putea continua discuțiile cu reprezentanții spanioli și pe 14, când vom avea o reuniune a subcomisiei noastre. De asemenea, alături de noi se află și Natalia Alonso, din partea Amnesty International, la biroul de la Bruxelles al Amnesty International. La începutul președinției uh, suedeze ne-a fost prezentat un program foarte ambițios din punct de vedere al drepturilor omului. Au dorit să existe uh, acțiuni uh, la nivel mondial, nu doar în Uniunea Europeană și s-a dorit, s-a dorit să existe un dialog și uh, s-au luat inițiative de susținere a democrației și pentru ca Uniunea Europeană să aibă acțiuni mai vizibile în legătură cu drepturile omului. Președinția suedeză a spus că a dori să se folosească cu mai multă eficiență instrumentele deja existente și um, să se promoveze mai mult drepturile omului uh, în întreaga lume. Aș vrea să o invit pe doamna Eleanor Hammersholt să ia cuvântul și să ne prezinte cum a fost implementat uh, în timpul președinției suedeze programul pentru drepturile omului? Vom uh, auzi și chestiuni referitoare la rezoluție, rezoluția care a fost adoptată pe 16 și 17 noiembrie în Consiliu. Doamna Hammond Scholt, aveți cuvântul. Și, încă o dată, îmi face deosebită plăcere să vă văd uh, în subcomisia noastră. Doamnă președinte, onorați membri, îmi face o plăcere deosebită să fiu aici în calitate de președinte a grupului de lucru pentru drepturile omului pentru a prezenta acestui, acestei subcomisii activitatea desfășurată de președinția suedeză în domeniul drepturilor omului și al democrației. Prezența mea aici, pe data de 30 noiembrie, este simbolică și ce am să fac astăzi, voi raporta ce am făcut noi în materie de drepturile omului. Mâine, după cum s-a spus deja, tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, începând astfel un nou capitol în istoria Uniunii Europene. Din perspectiva activităților de sfârșit în domeniul drepturilor omului, am toată încrederea că noul cadru instituțional ne va permite să amplificăm eforturile depuse în acest sens de Uniunea Europeană. Astăzi însă îmi revine sarcina de a vă informa despre ceea ce am făcut noi pe durata președinției suedeze și mai precis în această toamnă. Munca noastră, evident, nu a ajuns la punctul final. Mai sunt multe lucruri de făcut în cele câteva luni care au rămas din președinția noastră. Sper să pot să avea o discuție fructoasă cu membrii prezenți aici astăzi și sunt la dispoziția noastră pentru orice întrebări ați putea avea, atât eu cât și colegii mei de la, din partea Comisiei și a Secretariatului Consiliului. Când am început în august, am, început, am, am spus că planurile noastre de activitate sunt proactive. Aceasta era practic o reflecție a achiului comunitar în materie de drepturi ale omului, ca parte a politicii externe și de securitate comune și a acțiunilor noastre pe plan extern general. Ultimele luni ne-au arătat că rolul Uniunii Europene în promovarea drepturilor omului se bazează pe eforturile Consiliului, ale Comisiei și ale Parlamentului, toate esențiale dacă, se dorește să se, dacă dorim să obținem rezultate tangibile. În ultimele luni, președinția a avut repetate rânduri ocazia de a-și schimba puncte de vedere și informații cu Parlamentul uh, European și cu subcomitetul drepturilor omului. Mi-a făcut o plăcere deosebită să văd că am putut folosi toate modurile uh, de, de comunicare în acest sens și acesta, desigur, ne-a ajutat să facem uh, din uh, Uniunea Europeană un protagonist mai vizibil și mai coerent în domeniul drepturilor omului. În ultimele luni ne-am concentrat asupra unor număr de probleme care sunt deosebit de importante atât pentru Parlamentul European cât și pentru Consiliu. În primul rând, situația apărătorilor drepturilor omului. După cum spuneați, doamnă președinte, ne-am uh, concentrat pe implementarea concretă a reglementărilor Uniunii Europene la, nivelul, la nivel capital și prin misiunile UE. Am încercat să păstrăm contactul cu apărătorii drepturilor omului și cu alte ONG-uri, încercând să vedem care sunt cele mai bune strategii care trebuie urmate în situațiile cheie, însă mai sunt multe lucruri de făcut aici. Ca și Parlamentul European și președinția a fost extrem de atentă la ce s-a întâmplat în cazul apărătorilor drepturilor omului din Rusia și salutăm decizia Parlamentului de a acorda în acest an premiul Zaharov uh, apărătorilor drepturilor tocmai din această țară, din Rusia. De asemenea, am discutat situația apărătorilor drepturilor omului în alte țări, printre care Iran, China, Irak, Columbia, Kazahstan, Zimbabwe, Sri Lanka și Cuba. Pe durata președinției noastre am încercat să intensificăm activitățile a a aduce un răspuns la noile evoluții, cum ar fi, de exemplu, situația apărătorilor drepturilor omului, drepturilor femeii, situația celor care apără drepturile lesbienelor, a homosexualilor, a celor bisexuali și așa mai departe, și de asemenea situația celor ale căror drepturi au fost violate pentru că folosesc internetul într-un mod sau în altul sau alte tehnologii. În al doilea rând, sprijinirea democrației. Pe 17 noiembrie, Consiliul a adoptat o serie de concluzii privind modul în care Uniunea Europeană ar trebui să-și amplice eforturile de a susține democrația. Aceste concluzii au conținut un mesaj clar referitor la priorități și la nevoia de coerență. Sperăm că aceste concluzii și planul de acțiune aferent vor permite Uniunii Europene să-și folosească mai bine instrumentele pe care le are la dispoziție în materie de a cadru politic coerent. Parlamentul European a adoptat pe 22 octombrie o rezoluție salutând aceste eforturi și a subliniat contribuția esențială a Parlamentului în acest sens. De asemenea, ne-am concentrat pe drepturile omului și pe dizabilități. După mai bine un an de activitate, suntem mândri să spunem că Consiliul, câteva zile în urmă, pe 26 noiembrie, a fost, s-a declarat de acord cu concluzia formată de Comunitatea Europeană privind uh, Convenția Națiunilor Unite privind dreptul persoanelor cu dizabilități. Acest lucru s-a făcut la solicitarea Parlamentului. Este pentru prima dată când o organizație regională devine semnatară a unei convenții a Națiunilor Unite privind drepturile omului. O altă problemă importantă este legătura dintre mediul de afaceri și drepturile omului. Președinția a organizat o conferință în acest sens protecție, respect, remediu, încercând să vedem cum putem amplifica cadrul schițat de raportorul special al Națiunilor Unite, domnul John Ruggie. Doamnă președinte, scopul de ansamblu al președinției suedeze a fost să-și consolideze poziția ca protagonist în protagonist mondial în materie de drepturile omului. După cum știți, am dorit să facem acțiunile și politicile Uniunii Europene mai vizibile pe plan internațional. Prin urmare, președinția este foarte mulțumită să poată spune că în septembrie uh, Comisia prin politica și Securitate a decis să adopte o serie de măsuri menite a asigura o mai mare vizibilitate a politicilor europene în acest domeniu. Printre exemplele pe care deja le știți, fără îndoială, se, se numără și folosirea sporită a strategiilor media, publicarea mai sistematică a declarațiilor Uniunii Europene și, de asemenea, prezentarea mai în detaliu a situației din diferite țări. Înainte de finele președinției suedeze, Uniunea Europeană va aduce la bun sfârșit 17 dialoguri și consultări în materie de drepturile omului. Printre țările incluse în aceste dialoguri se numără Rusia, China, Canada, Japonia, Statele Unite, Georgia, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazahstan, Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Mexic, țările candidate și Uniunea Africană. Ne bucurăm să putem găzdui primul dialog pe teme de drepturile omului cu Armenia în 8-9 decembrie. În octombrie, Consiliul a decis să demareze un nou dialog cu Indonezia. Dialog lansat de miniștri de externe suedez și indonezian în luna noiembrie. Pe lângă aceste dialoguri, Consiliul a continuat să discute drepturile omului și la nivel politic, inclusiv la ultima întâlnire la nivel înalt cu Rusia și China. Aceste dialoguri și consultări rămân o componentă esențială a politicii a uh, Uniunii Europene privind drepturile omului. Scopul nostru este să obținem rezultate. În acest context am început evaluarea dialogului dintre Uniunea Europeană și China. Vom informa în continuare subcomitetul, subcomisia despre ceea ce se întâmplă în cadrul acestui dialog. Dincolo de aceste dialoguri și consultări, au existat și alte întâlniri în care s-au discutat uh, problemele drepturilor omului. Asta în diferite uh, forme. Un exemplu ar fi acordul cu Zimbabwe. Alte exemple, alte întâlniri de genul acesta includ discuțiile pe care le-am avut cu, membrii, cu vecinii noștri din Sud, uh, printre care Israel, Autoritatea Palestiniană, Maroc și Egipt. Implementarea reglementărilor uh, și recomandărilor Uniunii Europene în materie de drepturile omului oferă politicilor europene în domeniu un impact cu adevărat global. Am încercat constant să răspundem la ceea ce se întâmpla pe plan internațional și să o facem în limitele acestor recomandări. S-au făcut câteva zeci de demersuri și declarații în acest sens. Președinția a continuat să solicite uh, statelor care nu au făcut acest lucru până acum să abolească pedeapsa cu moartea. Am comemorat uh, Ziua Europeană împotriva pedepsei cu moartea pe 10 octombrie împreună cu Consiliul Europei. Am subliniat această problemă și în cadrul adunării generale printr-un uh, eveniment la nivel ministerial. În două săptămâni vom celebra cea de 15-a aniversare a protocolului opțional la ICCPR. De asemenea, am continuat activitățile de combatere a torturii, reacționând de fiecare dată când am aflat despre un caz uh, în acest sens și am continuat să promovăm protocolul opțional la Convenția Națiunilor, Națiunilor Unite împotriva torturii. Uh, Așa cum știți foarte bine, s-a pornit deja, s-au pornit deja acțiunile în ceea ce privește drepturile copiilor și asta într-un forum al ONG-urilor care va a avut loc în Stockholm în 6 și 7 iunie. Informații puteți găsi pe pagina de internet a acestui forum. Cohom se va întâlni de asemenea în decembrie cu reprezentantul special al ONU, doamna Marta Santos Pais. În ceea ce privește reglementările privind drepturile copiilor și copiii care se află în situații de unde există conflicte armate, Consiliul a identificat un număr de puncte pe care, pe, pe care va acționa. Vom continua de asemenea să lucrăm la Convenția asupra drepturilor copii, copiilor. Există de asemenea și inițiative locale care au fost începute de către ambasadele din țările terțe. Cele mai noi reglementări la nivelul Uniunii Europene sunt cele care au fost adoptate anul trecut pe timpul președinției franceze în ceea ce privește violența și discriminarea împotriva femeilor. Până acum am primit uh, raporturi în ceea ce privește implementarea acestor reglementări din mai mult de 80 de țări. Acum ne ocupăm de munca care urmează după analizarea acestor rapoarte. Aniversarea aceea a fost de asemenea o oportunitate foarte bună pentru a atrage atenția asupra faptului că trebuie respectate drepturile omului și de asemenea au existat dialoguri cu țări terțe și mai nou și cu Uniunea Africană. Președinția a încercat de asemenea să facă legături între Uniunea, munca Uniunii Europene în ceea ce privește uh, legislația internațională în domeniul umanitar și drepturile omului. pentru a se comemora cea de-a 60 aniversare a Convenției de la Geneva, am continuat de a, să lucrăm la nivelul Uniunii Europene. În ultimii ani s-au făcut progrese importante în ceea ce privește integrarea drepturilor omului și de asemenea a legislației în domeniul umanitar în politicile Uniunii Europene. Am dorit să, să, să asigurăm coerența, de asemenea să întărim uh, legăturile între Uniunea Europeană, OSCE și de asemenea cu Consiliul Europei. Veți vedea toate rezultatele pe pagina de internet a președinției. Pe timpul președinției noastre am invitat de asemenea pe, repre- pe reprezentantul Chionca într-o vizită în Strasburg și de asemenea și în Viena pentru a putea vedea cum putem să promovăm drepturile omului în Uniunea, Europe- în Uniunea Europeană. S-a vorbit de asemenea și despre situația din Georgia. Președinția a organizat un seminar în iulie pentru a vedea cum se poate uh, cum se poate îmbunătăți educarea celor care se ocupă cu uh, diferite probleme. Să trecem acum la măsurile restrictive. Acest lucru s-a făcut în toamnă în ceea ce privește Uzbekistanul. Nu s-a decis ca acestea să fie extinse, însă Consiliul a subliniat faptul că își dorește un dialog mai puternic cu Uzbekistanul, mai ales în ceea ce privește progresul în domeniul drepturilor omului. Un alt punct foarte important a fost cel în care s-a discutat despre Sri Lanka. să discutăm acum despre ceea ce s-a întâmplat la nivel multilateral. Președinția suedeză a încercat să promoveze în adunarea generală a ONU drepturile omului și de asemenea cum trebuie să existe, cum trebuie să facă acest respect, normele care trebuie implementate. De asemenea, s-a încercat uh, angajamentul activ și a altor grupuri importante și a statelor membre. Am reușit să discutăm mult și cred că am avut și rezultate. Am avut plăcerea de a discuta și acum câteva săptămâni în această subcomisie. Astăzi vreau doar să spun din nou faptul că uh, președinția a considerat foarte importantă această muncă împreună cu Consiliul. În ceea ce privește viitorul, așa cum membrii știu, în anul 2011 ONU va face o revizuire în ceea ce privește Consiliul Drepturilor Omului. Vor exista consultări cu viitoarea președinție chiar înainte să aibă loc acest eveniment. Sesiunea din această toamnă a cunoscut niște rezultate pozitive pentru Uniunea Europeană. Toate cele patru rezoluții prezentate de către Uniune au fost adoptate. Rezoluția privind drepturile copilului a fost adoptată în, cu consens pentru prima oară din 2001, cu un număr record de participanți. Suntem de asemenea încântați să spunem că și alte rezoluții, cum sunt cele cu Corea și cu Myanmar, au fost și ele adoptate. La fel s-a întâmplat și în ceea ce privește Iranul și Canada. Suntem de asemenea foarte încântați de următorul fapt. În ceea ce privește rasismul, religia și drepturile omului, rezoluția Uniunii Europene pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare pe bază religioasă a fost adoptată. Rămâne de asemenea important și faptul că un număr mare de state și au, vot, au votat împotriva rezoluției pentru defăimarea religiei. În noiembrie au fost adopt, adopt, au fost adoptate de asemenea concluziile în ceea ce privește libertatea religiei și a credințelor. În ceea ce privește homosexualii și lesbienele, și aceasta continuă să fie o prioritate. Pe 10, pe 10 decembrie va avea loc o nouă reuniune în acest sens. Așa cum au văzut și membrii, drepturile lesbienilor și homosexualilor au fost un subiect de discuție pe timpul președinției noastre. Am inclus acest subiect în programul nostru și vom continua să lucrăm în acest sens. Uniunea Europeană va continua să se angajeze activ în ceea ce privește combaterea rasismului și alte asemenea subiecte. Suntem, în general, mulțumiți de rezultatele întâlnirilor care au avut loc în octombrie la nivel interguvernamental și, de asemenea, și în cadrul grupurilor de lucru. În ceea ce privește adunarea generală și de, acest, și de această dată am întâlnit niște dificultăți. Când am vorbit în subcomisie în august, am subliniat faptul că președinția și-ar dori și mai mult să discute despre noile tehnologii, cum ar fi internetul, și cum, uh, se, cum, cum anumite tehnologii ar putea să intervină în ceea ce privește libertatea de, expres, de exprimare. A existat un seminar în octombrie iar acolo aspectele legate de drepturile omului au avut un loc important. A avut loc o întâlnire și în, la începutul acestei luni în Egipt. Cu acestea, doamnă președinte, închei ceea ce aveam de spus în ceea ce privește ce am făcut noi ca președinție suedeză în ultimele luni. Aș dori să închei spunând că ne bucurăm că v-am avut ca oaspete în noiembrie și doresc să mulțumesc tuturor membrilor subcomisiei pentru cum am muncit împreună. Vreau să vă mulțumesc de asemenea personal, doamnă președinte, în ceea ce privește cooperarea. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Hammerschold. Se pare că în această nouă situație în care există aceste schimbări în ceea ce privește cum vor lucra împreună instituțiile și asta după adoptarea tratatului de la Lisabona. Cred că vor fi niște lucruri foarte folositoare pentru că ne vom putea ocupa mai bine de drepturile omului. Aș dori să îi dau cuvântul Nataliei. Ea este președintele biroului Amnesty International din Bruxelles. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că m-ați invitat să vorbesc aici astăzi. Voi face o prezentare din partea Amnesty International și de asemenea rețelei privind drepturile omului. Este cu siguranță adevărat că așteptările noastre au fost foarte mari în ceea ce privește munca președinției suedeze. Suntem de acord că au fost foarte multe provocări și că au fost importante. A existat foarte multă incertitudine în ceea ce privește schimbările instituționale, tratatul de la Lisabona, schimbările climatice, dar credem că au existat și oportunități foarte mari a fost uh, o oportunitate de a arăta din nou ce principii reprezintă Uniunea Europeană atunci când vorbim despre drepturile omului și a existat și posibilitatea de a pune aceste lucruri în practică. De aceea au existat acele recomandări ale noastre pentru președinția suedeză. Aș spune că, la o privire de ansamblu asupra președinției suedeze, putem spune că s-a descurcat bine. A continuat munca în ceea ce privește reglementările pentru cei care apără drepturile omului. A existat și un anumit, un anumit punct în care s-au depus eforturi speciale de către președinție în ceea ce privește transparența și accesul la informație. Faptul că se publica programul înainte de întâlnire a fost foarte important, au existat foarte multe consultații, consultări și de asemenea și publicul a fost implicat. Considerăm că e foarte important și faptul că acum că trebuie să existe accesul la informație. Mai vreau de asemenea să spun că ne așteptam la mai mult. Ne așteptam la o promovare a unor standarde mai înalte în trei domenii mainstreaming drepturile omului și de asemenea în ceea ce privește consistența politicilor UE și de asemenea și în ceea ce privește participarea. Aș dori să intru în detaliu la ceea ce tocmai am spus. Ne așteptam să existe un efort mai mare în ceea ce privește incorporarea drepturilor omului în politicile UE. Aș vrea să dau și niște exemple. Într-adevăr, au existat mai multe dialoguri, ați auzit că au fost 17, dar au existat și probleme pentru că discuțiile au fost limitate în acele foruri și nu duse și la niveluri mai înalte. Așa s-a întâmplat în timpul summiturilor cu India și Brazilia, în care subiectul drepturilor omului, omului nu a fost discutate. Nici la următoarea întâlnire nu par să apară. În ceea ce privește Rusia, vreau să spun următoarele. Am înțeles că acestea ar fi existat în uh, ceea ce trebuia să se discute, dar nu au fost incluse mai târziu în documentele oficiale. Deci este clar că trebuie să se facă mai multe lucruri. Au existat într-adevăr și lucruri foarte bune. A existat o declarație comună între președinția suedeză și viitoarea președinție spaniolă la acea conferință. Așa că ne așteptăm ca în conclu concluziile Consiliului în decembrie anumite puncte importante să fie incorporate în ceea ce privește companiile și cum trebuie să respecte acestea drepturile omului. Mai există de asemenea relația între voința politică și politicile Uniunii Europene. E vorba de legislația în ceea ce privește discriminarea. S-au văzut uh, niște pași importanți făcuți de către președinția suedeză când vorbeau despre discriminarea homosexualilor în Lituania. Însă, asemenea lucruri nu s-au regăsit în discuțiile de la Consiliu privind următoarele directive. În ceea ce privește incorporarea politicilor legate de drepturile omului, care au atât o dimensiune externă cât și internă, și aceasta se regăsește și s-a discutat despre aceste lucruri în programul de la Stockholm. Să vorbesc acum despre, uh, despre continuitatea politicilor Uniunii Europene când se discuta despre embargoul din Uzbekistan, atunci trebuia să se ia în considerare de ce se întâmplă acest lucru și nu să se acorde mai mare importanță interesului național. Chiar dacă a existat dialog, trebuie să spun că credibilitatea a avut de suferit. Și o trec acum la următorul exemplu legat de tortură. Într-adevăr, președinția a încercat, a făcut eforturi mari, a existat și acel uh, protocol uh, suplimentar. Dar nu am văzut destul progres. Nu am văzut progres în ceea ce privește diplomația, în ceea ce privește tortura. Toate aceste lucruri au rămas încă neatinse. Un exemplu pozitiv e următorul, consensul în ceea ce privește democrația. A fost o dezbatere foarte bună în care s-a putut observa foarte bine cum acționează instrumentele din acest sector al drepturilor omului asupra populației, s-a ajuns la concluzia că nu avem nevoie de noi instrumente, ci de o mai bună implementare a celor deja existente. În ceea ce privește parteneriatul estic, am văzut implicarea societăților civile. Aceștia încearcă să aducă drepturile omului în prim plan, dar încă trebuie să, să așteptăm documentele oficiale. A treia zonă despre care vreau să vorbesc este cea legată de participare. Trebuie să știm că participarea merge mai departe de consultare. Este un proces uh, bidirecțional. Mai ales când vorbim despre organizații ca Amnesty, acestea trebuie să ofere informații și de asemenea să vină și cu alte informații și să analizeze rezultatele. Deci nu sunt de ajuns doar informațiile. Un exemplu în care nu a existat o participare foarte puternică este următorul în ceea ce privește dialogul UE-China. Organizațiile societății civile au fost consultate, însă nu am primit nimic înapoi, chiar dacă ni s-a spus că acest lucru se va întâmpla. Aș dori de asemenea să mai menționez și alte subiecte care s-au discutat pe timpul dialogurilor. Am observat că există într-adevăr o tendință bună în ceea ce privește instrumentele folosite și de asemenea dialogul în ceea ce privește drepturile omului, atunci când Uniunea Europeană discuta cu state cu care are relații bune. Și aici au existat rezultate Aici intră Georgia, Tajikistan, Kazahstan. Au existat de asemenea progrese și cu alte țări, cum ar fi Uzbekistan, Kirghistan și Rusia. Cred că am putea să spunem că putem să ajungem la înțelegeri cu aceste țări partenere dacă niciun subiect nu va fi tratat ca fiind tabu. Nu spun că renunțăm la acele subiecte care sunt foarte dificile, ci încercăm să găsim interesele comune. Dacă stabilim să nu existe niciun fel de tabu, atunci vom putea lucra bine cu, stările, cu țările terțe. În ceea ce privește reglementările, am observat și aici uh, niște lucruri importante care au fost făcute și am discutat deja despre tortură. și la nivel internațional s-au înregistrat lucruri pozitive în ceea ce privește munca împreună cu Națiunile Unite. Mă refer la pregătirea Consiliului pentru Drepturile Omului, de asemenea la numeroasele recomandări care au fost făcute și așa mai departe. Aș dori să îmi închei intervenția în felul următor și anume la câteva puncte care vor fi discutate de către președinția spaniolă. Aș dori să îi încurajez să continue munca președinției suedeze mai ales în ceea ce privește ceea ce s-a făcut în domeniul transparenței, să facă ca toate acestea să ajungă niște standarde în Uniunea Europeană. Mă refer aici la publicarea informațiilor și de asemenea și la consultări care să fie mult mai extinse. Bineînțeles că mai trebuie făcute foarte multe lucruri, congresul, progresul trebuie consolidat și așa mai departe. Am dorit de asemenea să încurajăm uh, președinția spaniolă să încurajeze aderarea UE la, la Convenția Drepturilor Omului. Ne-a îngrijorat faptul că a existat următoarea atitudine. Da, suntem de acord cu ceea ce spuneți, dar noi, ca și președinție, nu putem face un program. Noi considerăm că președinția este cea care poate să propună lucruri și să facă uh, ca lucrurile să înainteze. Așa că noi sperăm că președinția spaniolă va avea rolul de conducător astfel încât să asigure toate aceste lucruri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Alonso. Cred că suntem de acord că există instrumente bune care, din păcate, nu sunt uh, implementate în mod adecvat. Aceasta este unul dintre obiectivele pe care le-a precizat doamna Hammersholt, care reprezentând uh, una dintre ambițiile președinției suedeze. Îi voi da acum cuvântul domnului Obiols, care a pregătit, a elaborat raportul privind drepturile omului și uh, a luat, uh, a preluat acest portofoliu în momentul în care președinția suedeză și-a început mandatul. Vrem să ne spuneți și situația de la Madrid, pentru că vom trece în curând de la președinția suedeză la cea spaniolă. Muchas gracias, presidente. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. La începutul fiecarei um, la începutul fiecare președinție, șase luni, există un anumit impuls și fiecare guvern are dorința legitimă de a-și lăsa amprenta asupra președinției Consiliului. Dar în același timp există și uh, impulsul uh, responsabilității, ceea ce înseamnă că trebuie să există o anumită continuitate de la o președinție la alta. Așa cum ați spus, doamnă președinte, Sper că numirea baronei Ashton ca înalt reprezentant va reprezenta un uh, element uh, instituțional și politic suplimentar care va asigura continuitatea. Când am luat cuvântul la ședința trecută, am evoluat pozitiv președinția suedeză. Uh, îmi uh, păstrez opinie de data trecută. Cred că um, nu au avut uh, o sarcină ușoară și președinția suedeză a asigurat uh, că, că drepturile omului rămân printre prioritățile Consiliului și ale Uniunii Europene în general. Astfel, la ședința de o zi și jumătate, E vorba de o delegație a Comisiei AFET care s-a întâlnit cu reprezentanții ai guvernului spaniol. Am auzit atunci asigurări din partea guvernului spaniol care s-a angajat să continue eforturile președinției suedeze. Domnule președinte, după cum probabil știți, acea reuniune nu uh, s-a ocupat în special de uh, drepturile omului. A fost uh, o delegație de afaceri externe și am vorbit cu domnul Moratinos, ministrul apărării, cu domnul con, secretarul de stat pentru Uniunea Europeană, cu Diego López Acarino și cu mulți alți reprezentanți ai guvernului spaniol. Nu cred că are rost să vă prezint un rezumat al uh, ordinii de zi a acelei uh, reuniuni. Dacă am, fi, am mai fi avut o zi și jumătate, cu siguranță am fi uh, rezolvat toate problemele lumii, dar iată că doar într-o zi și jumătate nu am reușit să o facem. Ne-am concentrat pe câteva subiecte pe care vi le voi preciza acum doar în cazul în care se referă la drepturile omului. Care... Așadar, le voi enumera și voi face câteva observații în legătură cu două chestiuni pe care le consider uh, deosebit de urgente și importante. De exemplu, am vorbit despre uh, dorința de a accelera și îmbunătăți relațiile transatlantice în noul mediu, în noile circunstanțe, având în vedere că tratatul de la Lisabona va intra în vigoare și având în vedere uh, schimbările care au avut loc în Statele Unite de când uh, președintele Obama și-a început mandatul. Uh, s-a propus ca președinția suedeze să uh, se angajeze că va organiza un summit cu Statele Unite și, dincolo de aceasta, s-a propus uh, să se organizeze două summituri anuale, precum uh, avem acum cu Rusia, astfel încât drepturile omului să fie un subiect permanent pe ordinea de zi a acestor reuniuni la nivel înalt. S-a vorbit de asemenea despre relațiile dintre Uniunea Europeană și America Latină. Menționez Cuba, care a fost uh, un element cheie al discuției. Reprezentanții guvernului spaniol și uh, reprezentanții Parlamentului au uh, observat că nu se fac deloc progrese în uh, domeniul drepturilor omului de când s-a schimbat uh, guvernul în Cuba, eveniment care ne-a făcut să sperăm că vor avea loc îmbunătățiri. S-a vorbit și despre Afganistan și uh, cred că există o preocupare generală în legătură cu această situație care nu se îmbunătățește. Și există, se pare, o tendință reală către uh, sporirea asistenței civile în Afganistan pentru um, rezolvarea problemelor uh, de sănătate și alimentare din uh, Afganistan. S-a propus să se creeze un cadru nou care să creeze speranța că vor exista progrese. Voi vorbi acum despre cele două chestiuni pe care le consider eu cele mai importante și cred că pe aceste două chestiuni va trebui să ne concentrăm în Comisia privind drepturile omului. Uh, pe durata președinției spaniole vom face primii pași uh, în, pentru implementarea Serviciului European de Acțiune Externă. Acesta este un element foarte important. În opinia mea, aceasta este adevărata inovație, inovația cheie din tratatul de la Lisabona. în esență, ne vom asigura că politica drepturilor omului se află la baza planului de stabilire. Și etapele cheie care vor uh, schița foaia de parcurs pentru acest uh, serviciu de acțiune externă. Aceasta cred că trebuie să fie una dintre prioritățile subcomisiei noastre. Și mai există un al doilea element important, important uh, la ora actuală, pentru că în zona Mediteranei uh, există multe preocupări în ceea ce privește drepturile omului. Există riscuri care poate nu sunt percepute așa cum ar trebui să fie Oamenii nu și-au seama de gravitatea acestor riscuri. Cele, cele mai tragice aspecte pentru Uniunea Europeană sunt terorismul care a afectat uh, multe țări, uh, Spania, Regatul Unit uh, și nu numai. Și al doilea este numărul uh, de imigranți care uh, ajung la Mediterana, pe țărmurile Mediteranei zilnic, aceste două chestiuni uh, arată clar că subiectul trebuie rezolvat urgent. Din 95, Uniunea Europeană a avut o politică în privința statelor terțe de la Mediterana. A existat acolo un dialog pentru uh, reformă politică și în domeniul drepturilor omului. Acest subiect a fost întotdeauna pe ordinea de zi a tuturor reuniunilor, însă nu a fost uh, suficient de profund dezbătut. Există un paradox. Am observat că relațiile dintre Uniunea Europeană și statele terțe de la estul și de la sudul Mediteranei uh, au fost depolitizate, ceea ce înseamnă că preocupările privind drepturile omului au fost abordate din punct de vedere funcțional, prin proiecte ce urmează să fie implementate. Această aparentă depolitizare a dus la o instituționalizare a abordării uh, unei președinții comune. Astfel, această politică devine foarte vulnerabilă în fața problemelor care există în lumea arabă și în uh, Palestina. La Istanbul uh, nu s-a putut organiza ședința Reuniunea Ministrilor de Externe. Și nu cred că exagerez când spun că situația tinde să ducă la o paralizie Nici de externe egipteni uh, francezi și-au uh, exprimat preocupările. Se pare că există însă o paralizie, nu se fac reforme și nu putem face progrese. Dar dorim să încercăm să facem progrese pe durata președinției spaniole. Am discutat acest lucru la Madrid și sper să ne putem concentra pe aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult, domnule Obiols. Sunt convinsă că impactul tratatului de la Lisabona asupra lucrărilor comisiei noastre uh, este un subiect pe care îl putem dezbate. Și cu nerăbdare să ascultăm din partea domnei Hammersholt cum uh, se va schimba activitatea grupului de lucru al Consiliului privind drepturile omului. Este posibil ca președinția spaniolă să fie ultima președinție care va deține președinția grupului de lucru pentru drepturile omului. Poate că ne puteți uh, spune cum intenționați să derulați activitățile grupului de lucru de acum încolo. Urmează acum domnul Protoșeviț și poate că domnul Howitt ne va vorbi uh, despre adunarea generală a ONU și modul în care aceasta se leagă de uh, subiecte discutate de noi uh, pe durata președinției portugheze. For the three brief presentation. Vă mulțumesc, doamna președintă, și le mulțumesc uh, vorbitorilor care au făcut aceste trei prezentări. Trebuie să vă spun că mi-a făcut o plăcere deosebită să aud raportul președinției suedeze. M-am bucurat să aud că președinția dorește ca Uniunea Europeană să fie un protagonist la nivel global în materie de drepturile omului. Totuși, aș avea câteva observații destul de amare în acest sens. Din cauza abordării globale, președinția a trecut cu vederea situația din unele țări foarte apropiate de noi, cum ar fi Bielorusia, de exemplu. Această țară nu a fost menționată deloc pe durata președinției suedeze. În raport n-am auzit nimic despre această țară. După câte știu, întrucât uh, sunt președintele um, grupului de lucru cu Belorusia, am avut o delegație bielorusă în Bruxelles, condusă de Alexandru Milinkevici, un laureat al premiului Zaharov. Trebuie să vă spun că sunt undeva cam la până la 10 persoane în Bielorusia pe care Amnesty International consideră deținuți politici, deținuți pentru, uh, pentru uh, închisoare pentru că și-a exprimat opinia. Ultimul raport în acest sens a fost făcut public la începutul acestei luni. Acolo se spune că există uh, libertatea de asociere este extrem de limitată pentru partide politice, pentru ONG-uri, inclusiv pentru ONG-urile care se specializează în uh, monitorizarea drepturilor omului. Aceste ONG-uri au probleme mari și dacă e vorba să se înregistreze în mod oficial în acea țară, ca să nu mai vorbim de dreptul de a opera liber acolo. Un alt lucru care mă dezamăgește este faptul că am trimis o scrisoare domnului Carl Bildt la începutul lunii septembrie îi descriam atunci aceste probleme înaintea întâlnirii pe care urma să aibă cu ministrul de externe al Bielorusiei. N-am primit nici un răspuns, nici măcar un răspuns. Trebuie să așteptăm ca tratatul de la Lisabona să intre în vigoare pentru a obține un răspuns la o scrisoare privind drepturile omului? Nu e nevoie de un tratat nou ca să comunicăm noi între noi. Trei luni au trecut și aștept încă un răspuns. Nu știu dacă acele probleme au fost discutate la întâlnirea cu, cu ministrul externe bielorus, dacă președinția suedeză a acordat importanța acelui aspect, nimic, tăcere. Ce aș putea să spun? Rușine. Mai mult de asta. Bielorusia a fost invitată să se alăture parteneriatului estic, un program conceput de actualul guvern suedez. Cred că această tăcere cu privire la Bielorusia nu este cumva o invitație ca în acea țară să vedem o democrație după modelul chinez. Nu cred că asta e dorința celor care au elaborat parteneriatul estic. Nu vrem să vedem un model chinezesc acolo, o democrație după modelul chinez sau o economie după modelul chinez. Cred că e vorba aici de europeni, de vecini ai noștri, niște oameni care merită puțină libertate, merită puțină democrație, merită puțin condițiile de care ne bucurăm noi aici în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Protașeviț. Ca șef de delegație, este foarte important să participați într-adevăr la activitățile noastre și să ne oferiți opiniile noastre. Aș dori să-i mulțumesc vicepreședintelui pentru faptul că a organizat uh, acea întâlnire și că am putut discuta aceste probleme săptămâna trecută împreună cu domnul Alexandru Milivici și cu colegii domniei sale. A fost un lucru extrem de benefic. Mi s-a dat astfel posibilitatea de a purta o discuție uh, cu, în ceea ce privește cele mai bune proceduri de urmat. Domnule Howitt, cum se văd toate aceste lucruri din perspectiva adunării generale a Națiunilor Unite? Vă mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze colegii din Suedia, am ratat prezentarea domniei sale. Am avut uh, privilegiul de a participa la adunarea generală a Națiunilor Unite și am avut ocazia acolo să discutăm uh, aceste probleme și am aflat atunci uh, ce, ce a realizat președinția suedeză în acest sens. Două probleme au fost menționate acolo. În primul rând, reorganizarea și aducerea la zi a modului în care Națiunile Unite abordează probleme drepturilor femeilor și drepturile omului în general. Și este meritul Suediei și meritul Uniunii Europene că s-a elaborat un mod de lucru în acest sens. Uh, Națiunile Unite par să ne urmeze în acest sens. La nivel european, trebuie să încercăm să transmitem și Națiunilor Unite aceste repere Mă întreb dacă colegii prezenți aici ar putea face niște comentarii în acest sens. În prezent, după câte se pare, înaltul reprezentant și secretarul general nu vor fi europeni la Națiunile Unite. Deci nu, nu știm ce se va întâmpla acolo. Din discuțiile purtate la New York, am înțeles că va fi o autoritate nouă, nu știu care este exact termenul, un comitet de supervizare la nivelul Națiunilor Unite cu privire la a, drepturile femeii și drepturile omului. Președinția acelei, acelui organism rămâne destul de interesantă, nu știm cine va fi numit acolo și să vedem ce interese există în acest sens și din partea noastră S-a discutat uh, foarte mult și faptul dacă reformarea Consiliului uh, poate fi realizată până în 2011. Să vedem dacă păstrăm un al treilea comitet cu participare universală în New York sau un, și un consiliu la Geneva eventual amplificând rolul acestuia, noi am susținut un rol mai amplu al acestuia, însă discuția încă este în desfășurare și urmează să vedem care vor fi reacțiile Consiliului și ale Comisiei în acest sens. Trebuie să ne gândim cu foarte multă grejă, grijă la aceste elemente, pentru că toate implicațiile încă ne scapă. deschiderea biroului înaltului comisar pentru drepturile omului este într-adevăr o realizare remarcabilă, un lucru absolut salutar. Mă întreb dacă nu cumva aveți mai multe informații și dacă nu ne puteți spune eventual cum am putea câștiga noi mai multe din relația cu acesta. Și în ultimul rând aș dori să spun ceva ce am spus și la New York. În legătură cu raportul Goldstone s-au discutat foarte, foarte multe lucruri, mai ales în audierea pe care am avut-o la începutul anului în, subcomite, în subcomisia noastră. Ideea este că statele membre nu au căzut de acord asupra unui text comun. Problema e că acolo e vorba de acuzații clare de crime de război și de violarea drepturilor omului de ambele părți în ambele, comisă de ambii protagoniști implicați în conflictul din Gaza. Sub umbrela Națiunilor Unite, aceste lucruri pot fi discutate și abordate. Este foarte important să le spunem colegilor suedezi că aceasta nu e o problemă în legătură cu care ar trebui să ne batem noi între noi și să ne certăm că n-am reușit, să ne reproșăm că n-am reușit să facem nimic, ci trebuie să colaborăm cu părțile implicate în cadrul Națiunilor Unite pentru a ne asigura că într-adevăr, se face și se urmează sugestiile prezente în raportul Goldstone. Cele trei părți menționate în raport probabil vor desfășura și sper că vor desfășura investigații în acest sens pentru a permite o abordare constructivă a întregii probleme. Și sunt sigur că președinția face acest lucru, dar aș dori să aud o afirmație publică în acest sens. Vă mulțumim, domnule Howitt. Așa cum știți, știm cu toții, domnul judecător Goldstone a fost invitat în această comisie, însă, din păcate, nu a putut să accepte invitația noastră din diferite motive. E un lucru trist pentru că am fi fost foarte interesați cu toții să auzim ceea ce ar fi avut de spus. Acum nu a cerut nimeni cuvântul, așa că aș dori să ne întoarcem la doamna Hammersholt. Aș dori ca după aceea să-i dau posibilitatea doamnei Alonso să intervină. Înainte de doamna Hammerson, îi dau cuvântul doamnei Kill Nielsen. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să adresez uh, o întrebare a președinției suedeze în legătură cu poetul și uh, jurnalistul tunisian Taufik Bendrick, care a fost condamnat săptămâna trecută la șase luni de uh, închisoare din cauza unor acuzații obscure de drept comun. De la alegerile din Tunisia din 25 octombrie constatăm că se dezlănțuie violent, violența acolo și uh, sunt uh, foarte multe încălcări ale drepturilor omului, fără precedent. Apărătorii drepturilor omului uh, cer ajutor, însă prea puțin îi aud. Uh, închisoare, amenințări, cenzură, restricții de circulație și tot, tot felul de măsuri de represiune se iau. Sunt, acestea sunt foarte numeroase și uh, ele se confruntă cu indiferența generală din partea Uniunii Europene. Niciun reprezentant al Uniunii Europene și niciun reprezentant al Comisiei, în mod special, nu a fost uh, prezent la acest proces. Uh, Astăzi suntem vinovați pentru că nu am acordat asistență persoanelor în pericol. Apropiații lui uh, domnului Bendrick sunt foarte îngrijorați în legătură cu sănătatea sa. Noi ar trebui să îl uh, abordăm pe domnul Ben Ali în legătură cu uh, acordurile pe care le avem cu, Tomis, cu Tunisia pentru că activitățile sale sunt contrare angajamentelor pe care și le-a luat. Ce poate face președinția suedeză în legătură cu încălcarea recurentă a drepturilor omului în Suedia? Mulțumesc! Hyvä. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să răspund pe scurt la întrebările care mi-au fost adresate de către membrii subcomisiei și, de asemenea, să răspund la unele comentarii ale doamnei Alonso. Aș dori de asemenea să întreb pe doamna colegă de la comisie să discute pe cele două puncte care, care, pe care s-a cerut comisiei și Consiliului să răspundă. Doamnă președinte, voi răspunde cu unul din punctele comune care se regăsesc în întrebările care mi-au fost adresate și anume în ceea ce privește sarcina de mainstreaming. S-a discutat în primul rând cum putem să aducem drepturile omului la nivelul politic, iar cea de-a doua, iar în cel de-al doilea punct este Uh, drepturile omului în viața de zi cu zi. Aș dori în practica politică curentă. Aș dori de asemenea să-i încurajez pe membrii să uh, citească documentele care au rezultat în urma summiturilor care au fost organizate. De asemenea, mai există informații și pe internet. Am discutat despre subiecte, despre drepturile omului și astăzi s-au discutat astfel de lucruri la sfârșitul summitului UE-China. Există o secțiune care se ocupă cu drepturile omului și acesta e un singur exemplu. Așa cum membrii știu, un număr de miniștri suedezi au dat informații Parlamentului în ceea ce privește munca președinției suedeze în diferite domenii și, de asemenea, și despre eforturile politice pentru a crește importanța drepturilor omului. și noi încercăm să includem aceste lucruri în politica externă a Uniunii Europene. Am făcut acest lucru ca președinție cât de des am putut. Au existat declarații făcute de noi, acțiuni pe care le-am întreprins. Deși probabil nu au fost organizate sub conducerea COHOM, însă deciziile au fost luate decizii foarte multe în misiunile pe care le-am avut în străinătate. Au existat și alte uh, zone politice în care am încercat să includem și drepturile omului. Cred că e vorba de un efort care poate fi îmbunătățit, dar noi am încercat să ne implicăm activ în toate aceste lucruri. Am încercat de asemenea să creștem interacțiunea între uh, Comisia de Securitate și cea care se ocupă cu drepturile omului. ONG-urile au jucat un rol important în acest sens. Aș dori să răspund acum la cele spuse de domnul Proteacevici în ceea ce privește Bielorusia. Dar e adevărat, această țară nu a fost menționată și asta pentru că nu este una dintre țările cu care am avut noi un dialog în ceea ce privește drepturile omului pe timpul președinției. Dar totuși, acest lucru această țară s-a regăsit în munca noastră, a fost un aspect important al muncii noastre în cadrul parteneriatului estic. În concluziile Consiliului din 17 noiembrie s-au discutat despre unele dintre subiectele pe care le-a menționat colegul nostru. Întrebările pe care le-ați pus astăzi și pe care le-ați scris în scrisoare le voi lua în considerare și veți primi un răspuns din partea noastră. Și acum voi trece la ceea ce a spus domnul Obiols în legătură cu zona mediteraneană. Pe scurt, vreau să spun că există diferite formule prin care noi cooperăm cu țările din zona mediteraneană și sunt specifice pentru acest sector al drepturilor omului. Cred că vom putea, ca se va ajunge la faptul că Uniunea, Uniunea Europeană va putea să acționeze concret asupra lucrurilor pe care le-ați menționat dumneavoastră. Și să vorbim acum despre ce s-a discutat în legătură cu Națiunile Unite. Consiliul Drepturilor Omului este într-adevăr o mare provocare pentru viitor. Este o instituție nouă pe care încă încercăm să o facem să funcționeze. Pe timpul președinției, noi am avut să începem un schimb de informații în ceea ce privește acest nou organism și, de asemenea, și în ceea ce privește care ar trebui să fie scopurile Uniunii Europene în acest proces. Vă dau un exemplu într-un subiect de care ne-am ocupat foarte mult. Suntem deocamdată încă la un stadiu în care ascultăm. Consiliul nu are o poziție a Uniunii Europene, pentru că noi încă mai ascultăm părerea societăților, societății civile și altor parteneri în ceea ce privește în ceea ce privește această revizuire. Domnul Howitt a vorbit despre raportul Goldstone. Am putut să abordez acest subiect acum câteva săptămâni, însă acum confirm faptul că Uniunea Europeană ia în serios acest raport. Avem o poziție comună în ceea ce privește nevoia de a se respecta legislația internațională în ceea ce privește ajutorul umanitar. S-au făcut negocieri asupra textului, însă nu am ajuns la un rezultat care ar putea fi sprijinit de Uniunea Europeană, dar lucrurile vor continua și cu siguranță ne vom implica și noi în continuare. Aș dori să discut și despre ceea ce a spus doamna Achel Nielsen. Într-adevăr, situația jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului în Tunisia e una îngrijorătoare. Au avut loc mai multe misiuni în Tunisia tocmai pentru a analiza situația de acolo și de a ne sugera mai apoi uh, ce ar trebui să facem pentru a îmbunătăți situația de acolo și aceste lucruri sunt în desfășurare. Și acum aș dori să trec la un subiect mai general la relația între munca noastră pe plan intern și pe plan extern în ceea ce privește drepturile omului. Colegii mei s-au, au făcut deja referire la acest subiect. Cred că este foarte clar că noi recunoaștem cât de legate sunt lucrurile în ceea ce privește ce facem noi în statele membre, în Uniunea Europeană și cum acționăm în exteriorul Uniunii Europene. Există numeroase domenii în care putem să, pe care putem să le îmbunătățim. În ceea ce privește recunoașterea importanței drepturilor, omului, aici lucrurile sunt clare și se regăsesc în programul de la Stockholm. I-am auzit pe ministrul justiției și cel al migrației aici în Parlament săptămâna trecută. Încercăm de asemenea să ne ocupăm în continuare de transparență. Găsiți un proiect de document pe pagina noastră de internet. Mai găsiți și informații legate de protejarea indivizilor. Cred că e clar ce am făcut și în ceea ce privește directiva antidiscriminare. Și vreau să mai fac două comentarii. Probabil colega mea va avea mai multe de spus, dar vreau să spun și eu că avem din nou încă o platformă de interacțiune. În multe domenii, fie că vorbim despre managementul crizei, în eforturile de dezvoltare, noi încercăm să implementăm niște norme mai bune în ceea ce privește drepturile omului și un nou birou în Bruxelles va fi de ajutor. În final, doamnă președinte, Doamna Alonso a vorbit despre informațiile pe care ar trebui să le primim noi înapoi și ar fi dorit ca președinția suedeză să dea mai multe astfel de informații în ceea ce privește ce s-a făcut în domeniul drepturilor omului și vreau să știți că e ceva foarte important pentru noi. Sper că voi putea să vă informez mai târziu pentru că mai avem încă o lună în care putem să mai îmbunătățim lucrurile. Ne-am străduit să discutăm foarte mult cu organizațiile societății civile, cu apărători al drepturilor, să primim informații din partea lor, însă desigur există loc de mai bine. Există probleme în ceea ce privește apărătorii drepturilor omului, dar mai puține. Și cred că am auzit deja lucruri importante din partea Amnesty International. În ceea ce privește China, vreau să spun doar următorul lucru. Încă ne aflăm într-un stadiu incipient. Recunoaștem că există o nevoie, nu o nevoie de interacțiune și încercăm să Facem demersuri în acest sens, dar doar am început să discutăm despre evaluare. Și asta pentru că am trecut printr-un proces de planificare și organizare a, dialogului, a dialogului cu China. Pe scurt, doamnă președinte, la acest subiect tot ce pot să vă spun e că vom, vom reveni cu informații. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamnă Hemmerschold. Cu siguranță vom dori mai multe comentarii din partea noastră. S-au pus multe întrebări în legătură cu coerența și eficacitatea. Este o chestiune uh, despre care vreau să vorbesc uh, ceva mai mult în legătură cu ce a spus uh, domnul Hauici despre vizita la adunarea generală. În legătură cu uh, problema femeilor, securității și uh, păcii. Personal doresc să salut uh, două femei care și-au încheiat mandatul ca uh, și comisari uh, europeni. E vorba de doamna Ferrero-Waldner și doamna Wallstorm. Așa cum a spus colega mea Eleanor Hammersholt, s-au făcut multe progrese reale, materiale, de la abordarea globală adoptată în decembrie în legătură cu uh, femeile, pacea și securitatea. Sunt foarte multe misiuni de apărare și uh, Comisia pregătește uh, oamenii care pleacă în misiuni de cooperare civilă și programul se bucură de succes. În octombrie, președinția suedeză a convocat o reuniune cu toate statele membre pentru a vedea modul în care au implementat acestea uh, programele 1325 pentru uh, directiva 1325 în legătură cu negocierea acordurilor de pace, cred că putem uh, cere Parlamentului European să ne ofere asistență, pentru că anul viitor dorim să continuăm să um, facem uh, presiuni ca să aibă o revizuire, o conferință pentru revizuirea acestei directive acestei convenții după 10 ani. Trebuie să facă progrese în lunile, urmi, în lunile următoare. Nu vrem să se oprească lucrările și există acest risc. Se uh, poate numi un raportor special pentru violențele în uh, cadrul conflictelor armate. Ați menționat acest lucru astăzi și cred că ar fi foarte interesant să existe acest uh, post, pentru că doar 16 membri, state membre ale ONU au un astfel de program național din afara Uniunii Europene nu există decât trei țări africane și o țară latinoamericană alături de noi. Cred că ar fi așadar util să facem presiuni suplimentare asupra statelor membre și asupra tuturor partenerilor noștri, în special asupra Uniunii Africane, dar nu numai, și țările din Maghreb, țările din America Latină, pentru a ni se alătura. Și cred că trebuie să continuăm eforturile în acest um, sens. Um, Domnul Howitt a vorbit despre acel comitet de supraveghere. Nu cunosc foarte multe detalii despre acesta, dar mă pot informa și uh, vă pot uh, vorbi despre asta data viitoare. În ceea ce privește întrebarea domnului Obios în legătură cu Mediterana. Într-adevăr, uh, în calitate de apărătoare a drepturilor omului, din punct de vedere al apărării drepturilor omului, cred că această zonă este una sensibilă. Uh, pentru că există foarte multă concentrare asupra uh, conflictului uh, israelo-palestinian. Chiar dacă suntem de acord uh, cu faptul că această zonă se confruntă cu probleme uh, deosebite, uh, în această zonă nu am uh, supravegheat niciodată alegerile, cred că nici n-a trebuit să o facem pentru că am avea, am întâmpinat polit- probleme politice enorme dacă am face-o, dar uh, în afară de țările cu care nu avem acordul de asociere, adică Siria și Libia și Turcia, cu care avem uh, discuții preaderare, există totuși alte state cu care uh, discutăm uh, periodic. Așadar se fac progrese. Sub Comisia Drepturilor Omului, în cadrul acordului de cooperare care există, a avut o reuniune care a fost amânată așa cum se întâmplă cu majoritatea reuniunilor privind Tunisia, după alegeri tunisienii nu erau deloc încântați de observațiile care s-au făcut la nivelul Uniunii Europene și așadar ședința s-a amânat. Subiectul uh, Tunisiei așadar trebuie să fie analizat uh, mai mult, dar eu vreau să se continue eforturile în domeniul drepturilor omului, vreau să existe în continuare un dialog cu Consiliul Europei. Sunt multe lucrări pentru Comisia de la Veniția, se lucrează și cu uh, Marocul pentru uh, Convenția Drepturilor Omului. Uh, și să fac progrese și în privința Egiptului. Situația nu trebuie privită în negru și alb, nu trebuie să ne gândim nici că Uniunea pentru Mediterană ne împiedică să continuăm un dialogul politic în uh, cadrul acordurilor de asociere. Acest dialog continuă. Există și multe proiecte pentru a susține apărătorii uh, drepturilor omului. De multe dintre aceste progrese nu se vorbește pentru că există riscuri politice. Facem uh, tot ce ne stă în putere în acest sens. Vreau să vă mai spun un singur lucru și anume că președinția suedeză ne-a dat uh, ocazia să ne gândim, să reflectăm asupra comportamentului uh, companiilor europene în exterior. Cred că um, se fac eforturi în acest sens. Există un raportor special al Națiunilor Unite care este foarte dinamic. E vorba de profesorul Rughi, care uh, a participat la un atelier la Stockholm unde a putut fi ascultat de uh, partenerii europeni. Uh, e vorba de uh, răspundere socială a companiilor. S-a vorbit mult despre acest concept în ultima vreme și cred că vom avea ocazia pe viitor să ne gândim nu doar la comportamentul firmelor europene, Vom uh, comanda și un raport în legătură cu uh, normele privind drepturile omului și de mediu ale companiilor europene în politica externă cu statele terțe. Cred că la sfârșitul anului viitor vom avea mai multe date în acest sens și cred că împreună ne vom putea gândi ceva mai mult uh, în viitor asupra drepturilor, la drepturile economico-sociale și culturale. Aceasta este o pistă pe care uh, o putem uh, urma pe viitor. Mulțumesc, domnul președinte, și mulțumesc și colegilor uh, mei. Mulțumesc foarte mult, doamna Arnu. Știu că s-ar mai dori o declarație cu privire la rezoluția 1325. Am înțeles bine ce spuneați dumneavoastră? Nu, n-a spus așa ceva. Bine. Mă bucur că această problemă a fost discutată. Aș avea un comentariu de făcut. Dumneavoastră o să fiți prezentă și la ședința noastră de pe 14 ianuarie. Un lucru, o observație cu privire la dimensiunea externă a drepturilor omului. Vorbeam de recunoașterea programului de la Stockholm, un, un lucru salutar, însă există un domeniu specific în care aceste aspecte externe și interne sunt deosebit de importante. Migrația. Până acum, migrația a fost discutată dintr-o perspectivă de securitate și nu din perspectiva drepturilor indivizilor, așa cum considerăm noi că ar trebui făcut. Una, există și un exemplu com- concret acordurile dintre Uniunea Europeană și țările terțe. Am dorit ca Uniunea Europeană să nu delege responsabilitatea pentru drepturile omului, să nu îi trimitem înapoi pe acești oameni înainte de a le da o șansă, o șansă de a trece printr-o procedură de azil adecvată să nu-i trimitem înapoi în țări unde riscă să fie torturați sau prost tratați. Deci, cu privire la migrare, am dorit să vedem integrarea componentei de drepturile omului în toate politicile din domeniu. Vă mulțumesc! Cred că această discuție ne oferă o bază solidă pentru o reflecție viitoare. Ne-am confruntat cu sute de probleme legate de drepturile omului, toate, toate importante. Aș dori acum să-i mulțumesc doamnei Hammerskold și, de asemenea, uh, doamnei Nordland din partea președinției. Sunt sigură că Spania le va urma exemplul. Noi însă trebuie să mergem, să trecem mai departe Cu toții cei prezenți aici, reprezentând instituțiile pe care reprezentăm, ne confruntăm cu aceleași provocări și dacă lucrăm la oaltă, vom putea mișca lucrurile. De asemenea, dacă vom continua să colaborăm cu instituțiile internaționale și cu organizațiile internaționale. Aș dori să anunț următorul punct de pe ordinea de zi. Acesta se referă la Turcia. Vom încheia în jurul orei 5 și jumătate, după care vom avea o discuție cu ușile închise privind drepturile omului și dialogul cu Africa, Rusia și China. Trei dialoguri extrem de importante. Vom uh, audia un raport confidențial cu ușile închise uh, în acest caz și ne vom concentra asupra modului în care aceste dialoguri ar putea avea într-adevăr o influență uh, reală. Vă mulțumesc pentru toate cele spuse până acum și acum vă trece la punctul 5 de pe ordinea de zi și anume Turcia. Am uh, observat situația din Turcia. Comisia a publicat un raport în acest sens, arătând progresele făcute de această țară. Am avut și o întâlnire mixtă, o întâlnire parlamentară mixtă Turcia-UE pe 25-27 octombrie. Discuția va fi demarată de colegul nostru, care este șeful uh, delegației pentru Turcia, doamna Flotre, după care vom audia un raport, vom da cuvântul apoi unui jurnalist, domnul Onderoglu, care reprezintă organizația Human Rights Issue din Turcia. Apoi Vom da cuvântul domnului Andrew Garden, cercetător Amnesty International, apoi domnul Jean-Christophe Filori, reprezentantul Comisiei și ambasadorul Serip Cunerelp, delegatul permanent al Turciei pe lângă Uniunea Europeană. Uh, domnule și domnul, vă urez bun venit, mai ales dumneavoastră, uh, domnule ambasador. Ne face o plăcere deosebită să vă avem astăzi aici cu noi. Am să dăm cuvântul doamnei Flotre și urmează uh, domnul Omen Reuten. Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua tuturor. Mă bucur că acest punct a apărut pe ordinea de zi a subcomisiei drepturilor omului, drepturile omului în Turcia și criteriile de la Copenhaga în uh, Turcia reprezintă un element esențial al procesului de aderare. În vederea aderării Turciei uh, la Uniunea Europeană, derulăm activitățile uh, comisiei pe care o prezidez împreună cu uh, președintele Asamblei Adunării Naționale Turciei, din Turcia. În Turcia, reformele se fac întâi uh, ca urmare a solicitărilor de la nivel uh, intern din partea asociațiilor, sindicaliștilor, lucrătorilor, apărătorilor drepturilor omului și jurnaliștilor, la inițiativele acestora așadar. Însă, în același timp, acest proces de reformă este foarte polarizant în Turcia. El uh, generează foarte multe tensiuni uh, asupra anumitor uh, puncte problematice. Ultima inițiativă care um, cred că este foarte importantă pentru democrația în Turcia reprezintă um, o deschidere democratică, o inițiativă lansată de autoritățile turce în octombrie și care a generat pe 30 noiembrie o dezbatere în adunarea națională uh, la care ministrul de afaceri interne turc a propus un uh, plan de reformă din uh, și perspectiva unei noi constituții a Turciei. Cred că acest proces trebuie să fie încurajat uh, de reprezentanții Uniunii Europene, se vorbește și despre problema curzilor, pentru că mm, este o problemă legată de libertatea de uh, expresie, uh, ponderea armatei, practicile polițienești, toate aceste chestiuni sunt uh, foarte importante pentru chestiunea curzilor. Deci problema cursilor trebuie să fie discutată în sânul instituțiilor democratice. E esențial să subliniem acest lucru în toate dimensiunile sale, culturale, politice, istorice, dar și militare, pentru că există și uh, anumite uh, aspecte legate de dezarmare. E vorba de uh, probleme uh, dificile care polarizează atât societatea cât și peisajul politic uh, turc. Din partea Uniunii Europene uh, trebuie să existe susținere pentru acest proces, pentru că miza este mare. Așa cum uh, a subliniat uh, doamna Van Noroiten în raportul său, în proiectul său de raport. Acesta este un lucru foarte important. În același timp, există și uh, alte chestiuni care uh, nu, uh, în domeniul cărora nu se fac progrese. De exemplu, sindicatele funcționarii vor să aibă drept de negociere colectivă, de grevă și cred că acest aspect este unul foarte practic din punct de vedere al negocierilor, pentru că se poate condiționa uh, începerea capitolului de negocieri uh, privind locurile de muncă și uh, politică socială. Partenerii, autoritățile, și sindicaliștii și organizațiile lucrătorilor trebuie să uh, încerce să ajungă la un consens în legătură cu aceste drepturi. Iar la ora actuală, situația nu se ridică la standardele Organizației Mondiale a Muncii, de exemplu. În legătură cu libertatea de expresie, oricine uh, s-a ținut la curent cu situația din uh, Turcia cunoaște articolul 301 al codului penal, care astăzi este uh, aplicat în mod foarte parcimonios și controlat, însă el continuă să existe și sfera lui de aplicare rămâne dincolo de uh, cele impuse de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În raportul uh, său anual, Comisia Europeană subliniază că există o necesitate de reformă pentru a se garanta libertatea de uh, expresie și libertatea presei în Turcia pentru uh, a se respecta standardele uh, Convenției Drepturilor Omului majoritatea problemelor care blochează societatea turcă, egalitatea între femei și bărbați, practicile sociale și culturale care obligă femeile la mariaje forțate, crimele de onoare, toate aceste chestiuni trebuie să se poată exprima în spațiul public liber. Există necesitatea libertății de expresie. Trebuie să existe o presă liberă. E foarte clar că amenda fiscală de 2,2 miliarde aplicată grupului Dogan nu uh, a fost subliniată și în raportul uh, comisiei. Uh, această amendă a fost aplicată în mod incorrect. În ceea ce privește readmiterea comunitară, acordul dintre Turcia și Uniunea Europeană, acest subiect uh, nu interesează prea mult. Uh, problema imigranților și solicitanților de azil în Turcia, acest subiect nu interesează prea mult. Nu există un uh, temei juridic pentru obținerea unei protecții internaționale în acest stat. Și situația acestor persoane este uh, îngrozitoare. Nu uh, se știe pe ce durată sunt uh, reținute acolo și cu siguranță tratamentul pe care aceste persoane care solicită azil este inuman. Cred că trebuie să fim atenți, acordăm atenție acestui subiect pentru a încerca să îmbunătățim solicita, situația solicitanților de azil sau migranților în general. Adesea um, îi se reproșează Turciei că este o strecurătoare prin care uh, trec foarte mulți imigranți în alte state. Trebuie să analizăm și situația în Grecia și în Turcia din punct de, punctul de vedere al frontierelor interne și externe și din punct de vedere al uh, respectării drepturilor persoanelor, trebuie să ne ocupăm de aceste subiecte, în special pentru că Uniunea Europeană a reușit să obțină un angajament din partea Turciei că va reîncepe negocierile în acest, pe acest subiect. Și în încheiere, în ceea ce privește politica externă a Turciei, trebuie să mm, precizăm că mm, s-au înregistrat mm, succese destul de impresionante. Perspectiva ratificării în parlamentele armenian, și turc uh, al acestui protocol uh, nu era așteptat, a fost un succes real și iată că Turcia își arată uh, capacitatea de a dialoga cu Israelul și cu alte state din regiune, precum Siria. Există, desigur, și problema cipriotă, protocolul de la Ankara, pe de o parte, pentru care se cere Turcii să-și uh, respecte angajamentele. Aceste preocupări sunt uh, fără îndoială legitime și serioase, dar toate părțile trebuie să se implice și trebuie să facă tot ce le stă în putere pentru a se ajunge la un acord în legătură cu Cipru în lunile următoare iar, și trebuie ca acest acord să fie complet și definitiv pentru că această chestiune cipriotă are și miza unei uh, dezbateri interne pentru Europa. Riscăm să avem un conflict pe plan intern în Uniunea Europeană din cauza acestui lucru. Pentru că, așadar, trebuie ca ONU, Uniunea Europeană și Turcia să facă parte dintr-o soluție comună. poziția rezonabilă, care este și din raportul domnului Noiton, este să susținem eforturile tuturor părților către ajungerea la o soluție și la o încheiere uh, încunată de succes a negocierilor care se poartă. Pentru că da, toată lumea are de beneficiat de pe urma găsirii unei soluții cât mai repede. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Flotră. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Flotră. Acum o vom asculta pe doamna Oman Royton. Ea ne va spune câte ceva despre proiectul de rezoluție despre care se va discuta în Comisia AFET miercuri. Doamnă președintă, mă voi limita la a vorbi despre drepturile omului. Ne aflăm aici ca să discutăm despre aceste chestiuni la momentul potrivit și asta pentru că miercuri dimineață eu îmi voi prezenta raportul în Comisia FED. Dar voi trece la limba olandeză pentru că e mai ușor pentru mine. în această perioadă de timp, așa cum a menționat deja doamna Flotrăm, a exista, au existat foarte multe lucruri în Turcia, s-au făcut multe lucruri în ceea ce privește Turciei și aleviții. S-au făcut niște pași foarte curajoși care au fost deja făcuți, dar care trebuie să fie continuați prin luarea de decizii de către Parlament și de asemenea e nevoie și de reforme legale. În raport îmi doresc să am o privire de ansamblu asupra Parlamentului, opoziției, a societății civile. Doresc să încurajez aceste părți să facă reformele de care este nevoie ne confruntăm cu un subiect foarte sensibil. Însă trebuie să înțelegem că această deschidere democratică este de fapt o șansă istorică. În mai multe puncte din raportul meu am spus că ar trebui să existe protecția individului și de asemenea și la nivelul grupurilor. Există deja legislație în aceste domenii, însă implementarea legislației nu este suficientă. De ce nu este suficientă? nu este suficientă pentru că nu există, instrument, nu există suficiente instrumente și de asemenea pentru că există o problemă de mentalitate. Există discriminare împotriva femeilor, discriminare împotriva celor, celor care sunt altfel și toate aceste lucruri trebuie să fie abordate. Există legislație în ceea ce privește căsătorile aranjate, însă aceasta nu este implementată și de, de acest lucru mă voi uh, ocupa de implementare. Însă mai departe de implementare există o lipsă, o lipsă mare în ceea ce privește un aparat judiciar funcțional. S-a spus că justiția în Turcia și curțile de justiție din Turcia sunt independente. Însă, de multe ori, acestea nu sunt imparțiale. Cetățenii trebuie să aibă încredere în sistemul judiciar. Acest lucru înseamnă că e nevoie de legislație astfel încât să se facă reforme la nivel judiciar. În ceea ce privește drepturile sindicaliștilor, am vorbit deja despre ele săptămâna trecută. Am discutat și despre greve tot săptămâna trecută. Negocierea colectivă e un lucru, dar este de asemenea nevoie de dreptul de a organiza greve. această uh, această condiție trebuie să apară în orice contract în ceea ce privește um, astfel de negocieri și aici e nevoie de îmbunătățiri. În uh, raportul comisiei, aceasta a fost foarte critică în ceea ce privește libertatea de expresie. Au exist, există articole în uh, legislație care spun că, într-adevăr, oamenii pot să fie condamnați. Într-o societate modernă nu pot să existe astfel de legi. Libertatea presei Aici facem legătura cu grupul Media Dogan. Ei au primit o ei au primit o amendă foarte mare și trebuie să se facă ceva în acest sens. Însă, doamnă, adevărata problemă este următoarea. Există anumite conglomerate care se folosesc de mijloacele media pentru anumite trusturi care încearcă să-și exercite astfel influența. Trusturile acestea dețin diferite lucruri prin, prin care și mijloace mass media. Deci aici mai trebuie făcute multe lucruri în Turcia. Acestea au fost punctele principale de care ne vom ocupa în această comisie. Îmi voi trimite raportul mâine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Avem, într-adevăr, privilegiul de a primi aceste informații înainte de prezentarea oficială a raportului. Ceea ce ați spus dumneavoastră acum ar putea, într-adevăr, influența avizul final. Aș dori acum să-i dau cuvântul domnului Erol Onderoglu Domnia sa lucrează într-o relație națională în care participă mai bine de 100 de ziare. Această rețea se numește BIA. Ei monitorizează proiecte de libertate a presei. Uh, Mulțumesc, domnul președinte, pentru că mi-ați adresat această invitație călduroasă. Am avut deja ocazia să discutăm despre libertatea presei și despre libertatea de expresie în uh, Turcia atunci când uh, delegația dumneavoastră a vizitat Istanbulul. Am discutat uh, în mai multe rânduri despre aceste probleme și am pus accentul asupra uh, practicii nefaste în care uh, se derulează justiția în Turcia, în acest domeniu, fără îndoială, guvernul uh, domnului Erdogan a lansat încă din 2002 uh, mai multe reforme în vederea adaptării la standardele europene având în vedere că Turcia încearcă să obțină aderarea la Uniunii Europene. Ultimii ani au arătat că procesul uh, de modificare a codului uh, penal uh, turc și sfera de aplicare a legilor privind terorismul. Această, această problemă nu îi privește doar pe jurnaliști, ci și pe dizidenți, pe sindicaliști, pe editori, pe scriitori și pe simpli cetățeni. Uh, atunci când guvernul uh, a început redefinirea noului, uh, penal turc, noului cod penal turc în 2005, jurnaliștii au manifestat în fața Ministerului Justiției, în fața danger euh, contenait euh, le code pénal turc. On, euh, je, je ne veux pas Așa, jurnaliștii au uh, manifestat pentru ca acest cod penal să fie modificat într-un sens pozitiv. E vorba de 30 de dispoziții din codul penal uh, turc care limitează libertatea de exprimare și care împiedică pe jurnaliști să uh, își facă meseria. Articolul 301 a fost dezbătut îndelung în Turcia, dar a avut ecouri și la nivel, nivel internațional să vorbi despre acesta atunci când uh, laureatul uh, Premiului Nobel uh, Orhan Pamuk a fost pus sub acuzare, atunci când Hran Trink a fost asasinat, atunci când a fost supus amenințării ultranaționaliste, trebuie să spunem că peste 500 de mii de persoane din Turcia au fost puse sub acuzare prin aplicarea articolului 301 sau articolului 159, uh, care reprezintă varianta precedentă a articolului 301. Nu vă voi vorbi despre arte articole de lege, dar uh, dacă îmi să vă voi da exemplul uh, lui Lei Lazana, laureata um, premiului Zakharov, Zaharov în, în anul 1995, i-a arătat mai multe abordări ale tribunalelor uh, turce în legătură cu exprimarea, în legătură cu problema Kurdistanului în Turcia. ceea ce pentru un tribunal uh, reprezintă un drept uh, de exprimare, poate reprezenta un delict din punctul de vedere al altui tribunal, așa legea nu este aplicată uniform. Trebuie să existe un standard democratic pentru libertatea de exprimare și pentru libertatea presei, având în vedere că după patru ani de la adoptarea acestui nou cod penal turc nu există niciun fel de jurisprudență nici în cadrul articolului 301 și nici pentru uh, delictele referitoare la incitarea la ură sau um, sau alte delicte similare. Legea antitero adoptată în 1991, uh, care a fost și uh, modificată de două sau trei ori, ne uh, readuce la același, la același punct. Dacă vrei să vorbești despre uh, o organizație teroristă din Turcia, chiar dacă faci declarații pacifiste, riști uh, șapte ani și jumătate de închisoare. Și vă dau exemplul jurnalistului Turu Khan, raport, un reporter pentru cotidianul Miliet, care a care și-a asumat riscul uh, de a discuta despre abordarea unui lider PKK în legătură cu um, deschiderea democratică pe care a avut-o guvernul uh, turc la un moment dat uh, și uh, s-a intentat proces împotriva acestui jurnalist în virtutea articolului 7 a legii antitero care spune că, este, că se interzice propaganda unei organizații teroriste. Uh, din punct de vedere al uh, justiției, în practică există foarte multe probleme. Deși se pregătesc cu adevărat reforme în domeniul justiției, uh, se organizează multe seminarii și e adevărat că există un anumit nivel de adaptare la acest proces uh, democratic, însă problemele continuă să persiste. Riscul de uh, încarcerare pentru uh, jurnaliști uh, rămâne foarte mare. Cred că se fac uh, demersuri pentru rafinarea condamnărilor, de fapt, distingerea între condamnările jurnaliștilor sau disidenților, uh, aceștia au primit uh, de multe ori pedepsa cu închisoare. Uh, aceste pedepse nu au fost suspendate, nu au fost transformate în amenzi. Uh, așa s-a întâmplat în ultimii ani. Iată că faptul că aceste persoane au fost găsite vinovate ar fi fost suficient pentru a atrage atenția confraților lor, nu era necesară neapărat executarea sentinței, dar la ora actuală aceasta este situația. În ceea ce privește impunitatea, imunitatea, aceasta reprezintă um, o problemă gravă în Turcia, reprezentanții forțelor de ordine acuzate acuzați că au atacat jurnaliști în piețe publice la manifestații. Acești reprezentanți ai forțelor de ordine profit, beneficiază de imunitate. Vă amintesc de uh, manifestațiile de la 1 mai 2007 și 2008, manifestații care au avut loc în Istanbul și în mai multe alte regiuni ale Turciei. Este uh, esențial ca uh, structurile de conducere din cadrul forțelor de ordine să ia măsuri la nivel administrativ pentru sancționarea acestor gafe din partea reprezentanților lor. Pentru că rolul jurnalistului în Turcia a devenit mai important și uh, imunitatea forțelor de ordine uh, diminuează importanța jurnaliștilor în societate în momentul în care aceștia sunt atacați. Mă opresc aici pentru un moment și dacă mi se adresează întrebări, uh, vă pot răspunde. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Onderoglu. Cred că ar fi o ocazie perfectă să-i dăm cuvântul domnului ambasador. Excelența voastră, dacă aveți ceva să ne spuneți. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îmi face o plăcere deosebită să fiu astăzi aici și să pot discuta o serie de lucruri privind reformele din Turcia, reforme realizate în ultimii ani. Aș dori să spun că îmi face plăcere să am ocazia să vin aici la trei săptămâni după ce am fost numit în această funcție de delegat permanent al Turciei pe lângă Uniunea Europeană. Desigur, sper să stabilesc și să am un contact uh, apropiat cu membrii Parlamentului European și, de asemenea, cu subcomisia dumneavoastră pe durata prezenței mele în Bruxelles, îmi dau seama de cât de important este rolul jucat de Parlamentul European în acest sens și mai ales când e vorba de relația dintre Turcia și Uniunea Europeană. După cum știți, ministrul de stat uh, din Turcia și negociator șef al acestei țări se va întâlni cu membrii Comisiei în câteva zile. Doamna președinte, dați-mi voie să vă reamintesc de faptul că aderarea la Uniunea Europeană este un scop strategic, o țintă strategică pentru Turcia de zeci de ani de zile. Aceasta este situația. Fiecare guvern pe care l-a avut țara noastră în cei 46 de ani de când am semnat uh, acordul din 1963 a acordat prioritate integrării europene. este de asemenea cazul prezentului guvern. Nu e vorba doar de un obiectiv de politică externă. Procesul de aderare a fost un stimul deosebit din spatele unui pachet amplu de măsuri implementate în Turcia în ultimii ani, măsuri care, luate la oaltă, au întărit sistemul democratic și au îmbunătățit baza legislativă privind drepturile și libertățile fundamentale din țara noastră. Reformele în cauză au dus și la schimbarea mentalității, au creat o nouă cultură politică în Turcia. Perspectiva asupra drepturilor individuale, de asemenea, s-a modificat. Individul se află acum în centrul sistemului legislativ, bărbat sau femeie, tânăr sau bătrân, toți cetățenii turci au avut de câștigat din acest proces. Democrația a devenit tot mai puternică în materie de drepturi fundamentale și libertăți fundamentale, standardele turcești s-au îmbunătățit de la un an la altul. Acest lucru a fost recunoscut în raportul anual de Comisia Europeană și, de asemenea, se regăsește în diferite texte adoptate de Parlamentul European, cum ar fi, de exemplu, rezoluția cu privire la strategia de extindere adoptată săptămâna trecută. Așteptăm cu interes raportul doamnei Ruiten. Sperăm că acesta va fi uh, similar în concluziile sale cu materialele menționate anterior. Comisia Europeană consideră că pe plan politic Turcia îndeprinește criteriile de la Copenhaga pentru a permite negocierilor de aderare să continue conform planului. Ca să rezum, s-au realizat o serie de reforme legislative remarcabile într-un timp foarte scurt. Constituția a fost modificată de trei ori, asta începând cu anul 2001, opt pachete de reformă au fost adoptate în doar câțiva ani. 218 articole de lege în 53 de legi distincte au fost introduse. Toate aceste articole au avut consecințe majore. Codul civil, codul de procedură penală, codul de procedură civilă au fost cu toate modificate. s-au realizat îmbunătățiri semnificative și în materie de articole de lege care se referau la femei în codul civil și în codul penal. De asemenea, alte legi, reglementări, decrete, ordonanțe a, au fost adoptate pentru a preciza modul de aplicare a noilor norme. Nu voi intra în detalii cu referire la acest proces remarcabil, însă aș dori să menționez câteva schimbări absolut deosebite. De exemplu, în 2001, pedepsa cu moartea a fost abolită. Asta în momentul în care Turcia era ținta unei campanii teroriste de o violență nemai întâlnită. De asemenea, după cum spuneam, s-au făcut și modificări la codul civil și codul penal cu privire la combaterea torturii și a prostului tratament, de exemplu. Avem o politică de toleranță zero în acest sens. S-au impus uh, restricții legale când e vorba de s-au eliminat restricțiile privind folosirea altor limbi decât limba turcă în, în țara noastră. S-au realizat amendamente constituționale în sensul egalității între sexe, de libertatea presei și eficiența aparatului judiciar. Prin modificarea articolului 19 din Constituție, acordurile internaționale din domeniul drepturilor și libertăților individuale um, au precedență în raport cu legislația națională în caz de litigiu. Spuneam că și mentalitățile și perspectivele s-au schimbat drepturile femeii sau a copiilor anterior neglijate au devenit acum priorități. S-au adoptat legislații, s-au creat instituții uh, pentru a pune în aplicare această nouă legislație cu efecte benefice evidente la nivel social. De exemplu, uh, prevederea codului penal în materie de crime uh, comise pe teme de rivalitate, de asemenea crimele de onoare, au fost introduse în noul cod penal. Relația dintre autoritățile civile și cele militare au fost de asemenea luate în discuție în anul 2003. S-au limitat uh, uh, posibilitatea de a-i judeca pe civil în tribunalele militare, de asemenea, a fost numit un nou secretar general al Consiliului Național de Securitate, cu un rol nou definit și cu un caracter consultativ în principal. De asemenea, pentru a spori transparența bugetară, Curtea de Conturi poate să verifice cheltuielile civile, dar și pe cele militare bugetele se află sub controlul Parlamentului, iar reprezentanții armatei în corpurile civile, cum ar fi Consiliul pentru Educație sau Consiliul Audiovizualului, acești reprezentanți militari au fost îndepărtați din instituțiile respective. Drepturile culturale au fost extinse, s-a dat permisia, permisiunea uh, predării altor limbi și dialecte sau în alte limbi și dialecte decât limba turcă a fost doar un prim pas dintr-un proces care se află încă în desfășurare. În multe orașe se organizează programe de învățământ și în acest sens, însă nu se bucură de foarte multă atenție din partea publicului. Se pot face de asemenea, se pot folosi aceste limbi și în mass media, încă din anul 2004, restricțiile în acest sens au fost eliminate. Și voi reveni la acest aspect mai târziu. Implementarea acestor reforme este, desigur, extrem de importantă, este indispensabilă, aș spune. În acest sens, am organizat și o serie de programe de instruire a funcționarilor. Cât, cât timp aș mai avea? Vă rugăm să treceți la concluzii. Regret că nu pot uh, prezenta tot ceea ce intenționam să prezint astăzi, însă doream să subliniez următorul fapt. Aceste reforme au fost extrem de vaste punerea lor în aplicare rămâne o prioritate majoră în asociere cu politicile noastre în materie de educație și instruire. S-a făcut foarte mult în acest sens. Vă, vă rog să încheiați. Două minute? Nu, îmi pare rău. Zece minute limita. Vă rog să vă, vă formulați concluzia. Voi încheia a, uh, făcând o referire la noul proces de reforme care a fost anunțat uh, recent, deschiderea democratică, după cum îi spunem noi. Acest proces urme, urmează să completeze și să extindă, să ducă mai departe ce s-a făcut până acum. Vom avea facultăți curde uh, în universități, Vom avea o nouă comisie pentru lupta împotriva discriminării. De asemenea, vom da posibilitatea folosirii limbii curde și altor limbi în mass media și vom amplifica acest drept. Domnule ambasador, o concluzie, vă rog, nu, nu să continuați să vă citiți declarația. Am, aproape am terminat. De- deja v-ați luat cele două minute pe care n-am putut să vi le acord. O ultimă propoziție atunci? Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să spun, după cum spunea și doamna Flotră, problema acestor reforme categoric duce la dezbateri aprinse. Există diferite perspective și puncte de vedere în acest sens și trebuie să înțelegem că acest proces nu se poate face uh, de pe azi pe mâine. Roma nu a fost construită într-o zi. Vă mulțumim, uh, domnule ambasador. Sper că veți putea răspunde și la întrebările colegilor. Acum aș dori să dau uh, cuvântul domnilor Garden și Filori. Însă, pe scurt, vă rog, mai avem două declarații și am primit multe solicitări, deci trebuie să uh, impun o limită de două minute. Domnule Howitt, un aspect organizatoric? Nu, nu, nu vreau să vorbesc înainte de, de oaspeții noștri. Aș sugera să deschidem discuția pentru observațiile membrilor subcomisiei și după aceea vom da cuvântul celorlalt vorbitor, pentru că altfel nu o să mai apucați să vorbiți. Și îmi pare rău, dar știți, membrii Parlamentului au dreptul să vorbească. Uh, Vă rog să faceți semn cei care doriți să luați cuvântul, domnule, aveți cuvântul două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Un aspect general. Eu acord mare importanță negocierilor cu Turcia. Turcia este o țară cheie, este o țară care poate să contribuie foarte mult la eforturile noastre de a asigura pacea la nivel mondial. Eu am dorit să subliniez cât de important este acest aspect. În mod greșit s-a considerat că este o ciognire între Islam și Occident. A fost o greșeală teribilă. E o greșeală pentru că nu vorbim despre un conflict în Islam și Vest, ci chiar în interiorul Islamului. Este dificil să facem diferență între politicile sociale și religioase. De aceea, pentru mine, negocierile cu Turcia sunt deosebit de importante. Ele ar putea să asigure faptul că legislația în țările islamice poate să facă această distinție, să se orienteze spre secularism aceasta este o condiție pentru acceptarea drepturilor omului. Eu cred că e o contribuție pe care noi o putem aduce în vederea păcii. Pace într-o zonă care este foarte sensibilă. Începutul a fost destul de anevoios. Îi dau... Vă mulțumesc că ați fost scurt. Urmează domnul Howard. Da, doamnă președinte, mă bucur că avem această prezență în uh, subcomisia noastră. Uh, lucrez foarte ușor cu acești colegi ai mei și cred că, într-adevăr, trebuie să discutăm uh, neapărat despre subiectele care au fost propuse, dar trebuie de asemenea să ascultăm ceea ce are de spus Comisia cred că e important să spunem faptul că subcomisia noastră a monitorizat evoluția drepturilor omului în Turcia și va continua să facă acest lucru. Trebuie să facem aceste lucruri recunoscând progresul care s-a făcut deja, pentru că dacă nu vom uh, trimite semnale nu prea bune colegilor noștri turci și îi felicit pe cei prezenți astăzi aici. Vreau să fac trei comentarii scurte și aș dori să primesc și răspunsuri din partea celor de aici. În primul rând, legea sindicatelor a fost amânată. Este foarte clar că trebuie ca în acest domeniu lucrurile să se miște mai repede. Uh, dar în ce măsură intră drepturile sindicaliștilor sub sfera drepturilor omului și cum s-au abordat acestea în criteriile de la Copenhaga. Acum, în ceea ce privește libertatea de exprimare, într-adevăr s-au făcut progrese, dar îi întreb pe cei de aici ce oportunități de educare a propus Uniunea Europeană pentru a-i ajuta uh, pe cei din Turcia să înțeleagă care sunt cerințele cu privire la drepturile omului, ce am mai putea face în acest sens și în al treilea și ultimul rând, în ceea ce privește problema curzilor, cred că trebuie să acceptăm că să ne bucurăm că s-au făcut lucruri importante, dar de asemenea mai sunt multe de făcut. Mulți spun că se vor cere modificări uh, constituționale pentru a se acorda curzilor drepturile culturale. Însă e nevoie de consens între marile partide politice care ar putea să uh, ducă la aceste modificări constituționale. Ce se poate face în Parlamentul din Turcia pentru a se atinge aceste țeluri? Domnul Guido Sera, vă mulțumesc foarte mult, domnule Howard. Acum aș vrea să trec la lista de vorbitori. Sper că veți înțelege cu toții faptul că trebuie să vorbiți uh, cât mai puțin. Urmează următorii colegi, câteva mai, și doi experți care vor lua cuvântul. Doamnă președinte, eu vreau să abordez două aspecte. În primul rând, un aspect intern în ceea ce privește legislația în Turcia și, de asemenea, drepturi, în ceea ce privește drepturile omului și democrația. În presa britanică a apărut un următorul articol. Se un articol despre un uh, homosexual care a fost ucis de propriul său tată. Uh, încă mai există, se mai fac încă acuzări. Se spunea acolo că asemenea crime de onoare nu sunt investigate așa cum ar trebui de către poliție, iar atunci când se ajunge la un proces, pedepsele sunt minime. Acest lucru e îngrijorător. Eu sunt de asemenea îngrijorat de faptul că cei care nu sunt musul, comunitățile religioase non-musulmane nu au drepturi. Mă refer aici la comunitatea creștină. De asemenea, și seminarele ortodoxe grecești rămân închise în continuare, nu a fost permisă redeschiderea lor, deși li s-a spus în ultimii 10 ani că la un moment dat vor putea din nou să funcționeze, încă nu s-a întâmplat acest lucru, au existat doar niște gesturi simbolice în ceea ce privește toleranța preoților ortodoxi, ortodoxi greci în Turcia. Însă doresc să vorbesc despre altceva, ceva puțin diferit și anume despre rolul Turciei în lume în ceea ce privește valorile comune și de asemenea și ca membru al conferinței țărilor islamice. A existat o întâlnire a acestei conferințe în Istanbul. Acolo a fost și președintele uh, Ahmadinejad invitat, dar el nu a venit. El a fost descris ca fiind un prieten al Turciei. Acest președinte este un om care nu a luat în seamă numeroase rezoluții ale ONU, de asemenea a executat homosexuali, minorități, i-a executat spânzurându-i de, macar, de macarale. De as- mă întreb cum am putea noi să acționăm în acest sens cu țările partenere ale Turciei în ceea ce privește valorile comune europene. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Tanaka. Trebuie să fiu foarte strictă pentru că avem o listă lungă de vorbitori care a ajuns destul de târziu pe masa mea astăzi. Dacă fiecare își depășește timpul cu 20 de secunde, vom termina cu 20 de minute mai târziu. Doamnă, vă mulțumesc. Aș dori să-i pun o întrebare domnului ambasador în ceea ce privește deschiderea democratică și problema curzilor. Ați făcut niște propuneri, însă e acesta în cel mai bun scenariu posibil o soluție turcească, pentru că nu s-a făcut nicio referire la un dialog cu reprezentanții curzilor adică această problemă a curzilor nu este recunoscută ca fiind într-adevăr o problemă reală. Acesta nu e cazul, dar atunci cum putem să venim cu o soluție? Pentru că există această lipsă de reprezentare a curzilor în guvern. Mai există și legislația antiteroristă și toate acestea duc la o situație inacceptabilă o situație în care politicienii curzi sunt aruncați în închisoare. Cred că e nevoie să existe discuții cu adevărat uh, libere. Trebuie să existe și inițiativă din partea curzilor Există foarte multe exemple pe care le-am auzit deja de la domnul uh, jurnalist care a fost invitat astăzi aici. Aș dori să se discute despre această chestiune. Vă mulțumesc, doamnă Rappelson. Cred că va trebui să vă acord doar câte un minut pe vorbitor, vă rog. Probabil că prietenii noștri din Turcia cred că eu acum voi porni un conflict, însă eu vreau să vă spun că sunt o persoană obiectivă, fac, par, fac parte din uh, delegația comună Turcia-UE și am de asemenea experiență în acest domeniu. Nu se vorbește despre uh, dreptul la uh, la organizarea de greve. E vorba de dreptul societăților comerciale și că acestea nu pot să organizeze greve. La, în cazul unui caz la tribunal s-a spus că membrii societății erau de fapt membri unei organizații teroriste, iar biletele de avion pe care acestea le procuraseră au fost uh, acceptate ca dovezi. A existat o întreagă corespondență, telefoane, e mail cu siguranță s-au încălcat drepturile omului. Voi trece la punctul următor. Articolul 301. Acest articol nu este suficient pentru a spune că trebuie să privim Turcia altfel. Acesta trebuie să nu mai existe în uh, Constituția țării. A existat o procedură împotriva partidului de la guvernare. Nu știu ce s-a întâmplat, în ce punct se află situația. Am impresia că procesul este încă în desfășurare. A existat și o amendă. Cum, ce părere aveți dumneavoastră în acest domeniu? Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să-i adresez o întrebare domnului reprezentant permanent al uh, Turciei pe lângă Uniunea Europeană. Fără îndoială s-au făcut uh, progrese reale în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Aceasta este o noutate, însă mai puțin nou, este textul prin care se codifică normele și standardele. Totul ne face să ne gândim că motorul este procesul de aderare a Turciei la Uniunea Europeană. Și aceasta este întrebarea pe care vreau să vă adresez. Dumneavoastră înțelegeți uh, situația politică din uh, țara dumneavoastră nu credeți că o schimbare de atitudine în acest domeniu ar, put, ar putea să pună sub semnul întrebării tendința încurajatoare în ceea ce privește respectarea drepturilor omului din țara dumneavoastră? Mulțumesc! Domnule Deva, aveți cuvântul. I'm a long-standing friend of Turkey's. I've known all the Turkish leaders. Avem o prietenie de lungă durată cu Turcia, există o neînțelegere foarte mare în Uniunea Europeană în ceea ce privește Turcia. Este foarte important pentru noi să avem un stat secular. Turcia este un astfel de stat în continentul european. Dacă nu există așa un astfel de stat și Turcia este așa, atunci ar exista o următoare alternativă. Înainte ca primul președinte al Turciei să modernizeze Turcia, a existat Imperiul Otoman și noi uităm lucrurile pe care acest lider le-a făcut în țara noastră. A făcut foarte multe lucruri pentru Turcia, a schimbat alfabetul, a modernizat limba, dar dintr-un motiv foarte ciudat, turcii nu vorbesc niciodată despre realizările acestui om domnule Deva, iar apoi domnul Sentiv. Doamna Ajenacă, nu vă puteam vedea, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. în ceea ce privește libertățile. Trebuie să spunem că mai există multe, uh, multe impedimente în ceea ce privește libertatea presei și în ceea ce privește uh, alte aspecte, există minorități care în continuare se confruntă cu foarte multe probleme. Încă nu s-au luat măsurile de care este neapărat nevoie. E în ceea ce privește acest stat uh, laic, cum ar putea să funcționeze? Se spune mereu că există acest stat secular, dar totuși drepturile libertățile, libertatea de exprimare este în continuare încălcată, mai există și alte multe probleme. Ceea ce se regăsește în legislație, se pune și în practică? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamne Enaco. Aș dori să îi dau cuvântul domnului Andrew Gardner. Din păcate aveți doar trei minute, îmi pare rău. Gardner. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să discut acest lucru. Cred că este într-adevăr timpul să discutăm problema drepturilor omului în Turcia. S-a semnat și un acord între Turcia și Armenia, pentru că tocmai vorbeam despre deschiderea democratică cu privire la problema turcă. Dacă ne gândim la aceste două lucruri, acestea au fost până acum și încă sunt uh, elemente tabu în Turcia deci probabil că avem astfel ocazia să încurajăm libertatea de expresie în Turcia, pentru că astăzi, dacă vorbești despre problema armeană sau despre problema curdă în Turcia, atingi subiecte tabu și poți fi uh, judecat și condamnat dacă faci acest lucru. Un alt lucru se referă la criticile adresatelor, adresate instituțiilor de stat și mai ales adresate forțelor armate. Uh, dacă faci acest lucru în Turcia, încă o dată poți fi judecat și condamnat. Când vorbim despre libertatea de expresie în Turcia, este foarte important să vedem care sunt grupurile ținte, care sunt grupurile vizate de acțiuni în justiție. După cum am auzit în prezentarea colegului Oron de Roglu, de regulă, țintele sunt scriitori, ziariști, publiciști, apărători ai drepturilor omului, avocați în materie de drepturile omului și activiști, curzi și așa mai departe. Aceștia reprezintă majoritatea celor vizați de procese pe motive de libertate de expresie, de încălcare libertății de expresie. Consider că e foarte important să identificăm curentele existente, ce gen de discurs este interzis în prezent în Turcia. Când se vorbește despre libertatea de expresie în această țară, se spune adesea că un mic număr de articole, articolul 301 din codul penal, sunt răspunzătoare de limitarea libertății de expresie și că, pe ansamblu, problema este aceea de a pune în aplicare alte prevederi legislative. Sigur, implementarea legislației existente este o problemă și am să revin, dar uh, aici e vorba și de alte probleme fundamentale care duc la multe cazuri în justiție aducând atingere libertății de expresie. Există articole în codul penal care limitează direct libertatea de expresie. Dreptul internațional nu poate recunoaște astfel de principii. Un articol ar fi 318 din uh, codul penal. Acesta interzice um, îndepărtarea persoanelor sau descurajarea persoanelor de la serviciu militar. e încă o dată o, o, o, o metodă de a limita libertatea de expresie. Libertatea de expresie este limitată și în alte cazuri. Există prevederi la nivel internațional. De exemplu, nu poți să folosești libertatea de expresie pentru a aduce atingere securității statului sau a ordinii publice. Însă, în Turcia, acestea sunt interpretate și aplicate într-un mod inadecvat, ducând la abuzuri. Dacă trebuie, mă opresc aici. Domnule ambasador, vedeți, suntem la fel de stricți și cu Amnesty International, nu numai cu dumneavoastră. Vi s-au pus câteva întrebări, ați putea răspunde însă pe scurt. Să zicem două minute? Vă mulțumesc, doamnă președintă. Trebuie să le Trebuie să repet prima întrebare. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au formulat întrebări și sper să-i pot întâlni și să vorbim și față în față și să-l răspund. Însă am să răspund la întrebările pe care le-am putut nota. Eh, crimele de onoare. Problema a fost rezolvată de noul cod penal, însă va dura puțin timp până când judecătorii se adaptează la noua legislație și de asemenea va dura până când poliția se va ocupa de aceste cauze. Instruirea este foarte importantă în acest sens. Am luat măsuri pentru a organiza programe de instruire cu referire la acest aspect minoritățile nemusulmane, dialogul este mult mai bun în prezent. Asta datorită noi legislații cu privire la fundații. Asta rezolvă problemele de proprietate asupra bunurilor. Școala din eh, Hebilaida, Turcia este un stat laic. Nu există uh, educație religioasă privată trebuie ca acea școală să găsească o nouă formulă de funcționare. Guvernul lucrează în acest sens. Deschiderea democratică, altă întrebare. Într-adevăr, după cum spunea doamna Flotre, în prezent nu am ajuns la un consens cu privire la modificarea Constituției. Guvernul lucrează, încearcă să dialogueze cu toate forțele politice din țară, însă, între timp, va adopta o serie de reforme pentru care nu se impun amendamente constituționale. Mi s-au terminat cele două minute și trebuie să mă opresc. Dacă dorește cineva să răspundă la acea întrebare precisă, uh, Întrebarea cu privire la Cipru? Era vorba despre articolul 301. Sunteți de acord că acesta să fie eliminat? Și apoi am vorbit de asemenea despre procedura judiciară împotriva partidului de la guvernare. Ce a existat, așa cum am spus, o amendă, dar cred că procedura se desfășoară în continuare. Aici aș dori să știu opinia dumneavoastră. Vă mulțumesc. Domnule ambasador? În ceea ce privește articolul 301, doamna președinte, există foarte multe țări care au legi similare. Există și în alte locuri exact aceleași legi, deci nu cred că eliminarea completă a acestui articol este într-adevăr necesară. În ceea ce privește partidul de la putere, acest, această procedură a fost uh, completată în codul constituțional, nu mai există alte acțiuni. Mulțumim. E, într-adevăr, în unele țări există articole similare, uh, similare cu cel din legislația turcească, dar noi ne opunem tuturor articolelor de acest gen, indiferent de unde se află ele. Doamna Flotră spune și Franța. Domnule Filori, din partea Comisiei ați dori să ne spuneți cum vede Comisia situația drepturilor omului în Turcia? Va fi ultimul lucru din această reuniune. Domnule, aveți cuvântul. Merci beaucoup, Madame la Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi încerca să fiu foarte concis și eu. În primul rând, observ că mulți vorbitori au vorbit despre raportul comisiei. Cred că trebuie să vă mulțumesc pentru că v-ați referit la munca colegilor mei. Raportul nostru a fost publicat la 14 octombrie. Nu voi repeta uh, ce uh, s-a observat acolo, dar uh, vreau să vă invit să vă gândiți la punctul de la care s-a plecat în Turcia. De-a lungul anilor au avut loc evoluții interesante care au corespuns nu doar solicitărilor Uniunii Europene în cadrul parteneriatului de aderare, de exemplu, dar multe dintre aceste evoluții au reprezentat o adevărată ruptură cu trecutul pentru Turcia. Și vreau să subliniez aici drept, exemplul drepturilor culturale și uh, utilizarea altor limbi decât turca în Turcia. Uh, în ultimul uh, an uh, am văzut uh, că un canal public difuzează 24 din 24 în limba curdă și pe 13 noiembrie, la 13 noiembrie s-a amendat legea audio-vizualului prin care sunt eliminate toate restricțiile în privința transmisiilor la radio sau la televiziune în altă limbă decât în turcă. Așadar, de acum încolo se poate difuza liber în orice limbă, nu mai există niciun fel de uh, obligație de a subtitra sau de a dubla programele în altă limbă decât uh, turca. Pentru cei care urmăresc de mult timp evoluțiile din Turcia, aceasta reprezintă o schimbare revoluționară cu adevărat. Uh, Mulți uh, dintre antevorbitorii mei au vorbit despre probleme, desigur, uh, Comisia vorbește uh, mult despre probleme în raportul său, însă continuăm dialogul cu autoritățile turce pentru a încerca să introducem îmbunătățiri reale. Sperăm că raportul nostru de anul viitor va fi mai pozitiv decât cel din acest an. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, convinsă că povestea Turciei și uh, calea Turciei către aderare continuă. Este un uh, drum care nu s-a încheiat o voi invita pe doamna Flotru să revină în subcomisia noastră pentru a ne da informații. Mulțumesc foarte mult pentru participare la această audiere. Continuăm acum cu reuniunea noastră cu ușile închise. Vom uh, avea o informare confidențială în legătură cu consultările privind drepturile omului. Uh, informarea o vor face reprezentanții președinției suedeze și ai comisiei. Voi ruga uh, toate persoanele, în afară de membrii și uh, de personalul uh, secretariatului să părăsească sala.